poate Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, începem cu uh, întârziere și uh, deci aș dori să trec direct la ordinea de zi și să vă întreb dacă aveți ceva împotriva proiectului de ordine de zi. Se pare că nu, așadar ordinea de zi se consideră adoptată. Trecem acum la punctul 2, comunicările președintelui. Și aș dori să insist asupra unui aspect. Astăzi este o zi istorică, data de 9 noiembrie 2009, deci se împlinesc 20 de ani de când Berlinul împărțit a fost reunificat prin căderea zidului. Cred că aceasta a fost lovitura de stat cea mai importantă pe plan istoric pentru că a fost cea care a dat semnalul de pornire al unei mișcări istorice care a avut foarte multe consecințe asupra Germaniei și asupra Parlamentului nostru până la urmă. Îmi amintesc că la vremea aceea și sigur că toți își amintesc care erau toți cei care au fost de față, Comisia de Afaceri Juridice se afla tocmai la Berlin. Pe 9 noiembrie am avut acolo o reuniune uh, cu uh, Comisia de Afaceri Juridice din Parlamentul German. Așadar, am uh, trăit pe propria noastră piele ce s-a întâmplat în acea seară și trei membri uh, din comisia de atunci mai sunt și astăzi membri ai comisiei juri, colegii Lamasur, Cazini și Speroni. Din păcate, domnul Lamasur nu este astăzi prezent, însă a redactat o, un scurt text pe care îl va citi colegul nostru o contribuție și uh, din partea domnului Casini va citi domnul Baldassare un mesaj, iar domnul Speroni este ultimul martor prezent și astăzi. Așadar, am să vă rog uh, să îl ascultați pe domnul Speroni și după aceea o voi, o, lăsa, o voi lăsa pe colega noastră numele domnului Lamasur. Mulțumesc, domnule președinte, vă citesc mesajul lui Alain Lamasur în legătură cu data de 9 noiembrie. Pentru membrii Comisiei de Afaceri Juridice, aceste două zile au fost uh, o adevărată intrare în istoria secolului 20. A fost o zi rece, umedă de toamnă. Am intrat în Berlin pe autostradă, traversând peisajele dezolante ale RDG-ului. Clădirea Reichstagului, care încă mai purta urmele luptelor din 1945, se află de o parte a zidului. De partea cealaltă, cartierul general al Stazii, care arată cum se îndreaptă către Reichstag niște microfoane imense și derizorii. Președintele von Stauffenberg ne arată închisoarea unde tatăl său a fost ucis după atentatul împotriva lui Hitler. Din vârful unui turn se poate vedea la căderea nopții imensul No Man's Land din Potsdamer Platz, cu o uh, moviliță în mijloc unde se afla bunkerul unde s-a sinucis Hitler. Seara, la dineu, uh, ni se prezintă niște vești extraordinare. Punctele de control dintre estul și vestul Berlinului vor fi uh, desfințate începând de la miezul nopții. O mulțime de oameni se revarsă către Checkpoint Charlie acești cetățeni sunt uh, orbiți de proiectoarele televiziunilor și se minunează în fața tarabelor vânzătorilor turci care și-au deschis magazinele pentru această ocazie. Iată, o, cetățenii din Est au avut ocazia să vadă bogăția de mărfuri disponibile în Vest. După sărbătoare, berlinezii s-au întors acasă și a doua zi s-au reîntors la munca lor de zi cu zi până la prânz. La prânz, cohorte de liceeni, studenți și angajați s-au întors la zid ca să îl treacă, ca să-l umple de grafiti și să înceapă să-l distrugă cu târnăcopul. Până la orele 14, când fiecare s-a întors la activitățile obișnuite. Un spectacol nemai văzut pentru un francez spectacolul unui popor care face revoluția în afara orelor de program, de muncă. Toți cei care au avut șansa de a trăi aceste momente și-au dat seama că asistă la momentul istoric cel mai important din viața lor. Însă, în ciuda a ceea ce se scrie foarte mult în aceste zile, nimeni nu a prevăzut atunci nici cât de brusc a fost acest eveniment, nici cu câtă rapiditate procesul de reunificare a fost dus la bun sfârșit și toate regimurile comuniste s-au prăbușit. În după amiaza zilei de 9 noiembrie la Bruxelles avea loc un colocviu referitor la securitatea Europei. Vorbitorul principal era secretarul NATO, Manfred Werner, fost ministru german al apărării. Cineva din public a pus o întrebare care sugera că uh, fisurile apărute în Polonia, în Ungaria și în Cehoslovacia ar putea să dea germanilor speranța de a se îndrepta către reunificare, iar ilustrul conferențiar a răspuns categoric, reunificarea nu înainte de 20 de ani. După zece ore, zidul se prăbușea și după zece luni, uh, landurile din Est se alipeau Republicii Federale. Mulțumesc, mulțumesc, stimate colegă Galo. Vă rugăm să îi mulțumiți și domnului Lamasur. Domnul Baldassare, în numele domnului Casini, vă rog. Eu leggerò il messaggio del... Voi citi mesajul din partea domnului președinte Casini, care își aduce și el aminte în legătură cu... De, și aminte de aceste evenimente dramatice. Domnule președinte, domnule Stoiber, dragi colegi, am participat și eu la Berlin în momentul în care s-a prăbușit uh, zidul și vedeam de la ferestrele Reichstagului, vedeam uh, cum uh, în cursul zilei mai mulți membri au încercat chiar să ajungă în Berlinul de Est, ba chiar și eu împreună cu alți colegi am mers la închisoare acolo unde am fost reținuți timp de mai mulți ani de zile, dat fiindcă ne-au pus regimului nazist, domnul von Steffenberg, președintele Comisiei Juridice, ne-a însoțit și dumnealui și seara am auzit urlete, am auzit uh, toată agitația și am văzut mulțimea de oameni care venea dinspre Berlinul de Est către Berlinul de Vest și situația juridică a orașului, a Berlinului ne-a preocupat foarte tare și din punctul meu de vedere pot să vă spun că uh, mă simt foarte emoționat când mă gândesc la această zi de 9 noiembrie, pentru că s-a transformat într-o ocazie extraordinară din partea Uniunii Europene de a deveni, de a se manifesta cu adevărată Uniune, o Uniune a popoarelor care nu se lasă intimidată de teama unui conflict și care se însuflețită de spiritul păcii și solidarității, așa cum uh, Uh, și se, cum sunt și valorile sale. Nu e doar vorba de prăbușirea blocului comunist, uh, cu 10 ani înainte, în momentul în care muncitorii de la șantierul naval de la Dansk uh, au ridicat o cruce acolo în interiorul șantierului, de atunci a început, se poate spune, lupta împotriva regimului uh, opresiv și cred că este foarte important să ne reamintim de toate aceste lucruri într-un moment în care Uniunea Europeană se pregătește să facă un salt înainte în ceea ce privește restructurarea propriei organizări. Cred că Uniunea Europeană trebuie să-și găsească sufletul, semna domnul Cazini. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate coleg Speroni. Mulțumesc. Da domnul Speroni, mulțumesc foarte mult. Mărturia mea este un pic diferită față de ceea ce am auzit până în acest moment eh, din partea colegilor care au citit mesajele doamnei, domnului Lamasur și domnului Cazini. Ceea ce este un pic surprinzător este că nimeni nu se aștepta, deși ne aflam la fața locului, nimic nu ne dădea de gândit că zidul se va prăbuși. Mă refer în sens fizic eh, să se prăbușească. Domnul Lamasur chiar ne-a amintit că cineva a ajuns acolo cu un ciocan, cu un ternăcop, însă pot să vă spun că zidul stătea în continuare în picioare, iar reuniunea noastră care a început în data de miercuri 8 noiembrie se ținea în clădirea veche a Raistagului, iar fereastra din stânga sălii dădea exact către zid, așa încât am văzut și câinii polițiști, am văzut și așa mai departe mitralierele care erau acolo și uh, pot să vă spun că berlinezii din vest, pe de-o parte, și vedeam și pe cei din est și pe cei din vest, de o parte și de alta zidului, nu se putea trece, nu era nicio trecere în afara celor care aveau un permis în acest sens, autorizate. Și apoi, brusc și dintr-o dată, de ambele părți ale zidului au început să treacă, deoarece zidul se prăbușise, acel zid care separase acel oraș și care, cum spuneam, separase întreaga Europa dacă astăzi am ajuns să fim 27 de țări în Europeană și dacă astăzi uh, suntem alături de uh, colegi care înainte se aflau dincolo de cortina de fier, bine, acest lucru se datorează în mod deosebit acestei zile, acestei treceri, uh, a noaptea dinspre 8 spre 9 noiembrie, deci în urmă cu 20 de ani, moment în care s-au pus bazele actualei Europe și nu este nimic întâmplător în aceste zile este marta ratificării tratatului de la Lisabona, lucru foarte important. Mulțumesc, domnule Speroni. Într-adevăr, și eu cred că acest, în aceste ultime săptămâni s-au întâmplat foarte multe lucruri. Am primit un mail din partea domnului Pasau, Pasaus care este de fapt predecesorul doamnei Martinez și mi-a transmis un mesaj în care mi-atrage a atenția asupra faptului că probabil că există niște informații mai interesante și chiar mai importante, și anume faptul că președintele comisiei la vremea respectivă era domnul von Stauffenberg, care este fiul celui care a încercat, de fapt, să organizeze un atentat împotriva lui Hitler ceea ce mi s-a părut un tare foarte interesant, faptul că exact acea persoană era prezentă la momentul respectiv, pentru că acela a fost moment, acela a fost, să spunem, uh, încep, începutul reunificării germane și acest lucru trebuia spus. Vă mulțumesc tuturor și vom reveni Uh, ne întoarcem și la orele noastre, ca să spunem așa, revenim, haideți la ordinea de zi pe care o cunoașteți și v-aș întreba dacă aveți uh, vreo întrebare în legătură cu prețul verbal. Nu. Atunci îl considerăm adoptat și am trecut cu asta la punctul 4 și am, facem mai plăcere să-i urez bun venit alături de domnului Edmund Stoiber, care este președintele grupului la nivel înalt în legătură cu reducerea sarcinilor administrative uh, Poverile administrative, grup care a fost creat de către comisie și, dacă nu mă înșel, domnul Stoiber a fost uh, alături de noi și în urmă cu un an, exact, când și-a prezentat raportul și știți foarte bine că e o chestiune la care ținem foarte mult și ne preocupă de foarte multă vreme, pentru că întotdeauna am ocupat de această chestiune, mai ales în ceea ce privește studiile de impact. Și la vremea respectivă chiar am vorbit pe larg despre activitățile grupului de nivel înalt, de ce am face o mare plăcere să-i urez bun venit alături de domnului Edmund Stoiber. Dumnealui ne va spune cum merg lucrurile în acest grup și o să-i dau cuvântul fără întâlnire. Domnule Stoiber, domnule președinte, Doamnelor și domnilor, este adevărat că acum mai puțin de un an am apărut în fața acestui comitet, acestei comisii, ca președintele al grupului pentru reducerea poverilor administrative. Sprijinul dumneavoastră este esențial pentru a face progrese reale în această direcție și mizăm uh, foarte mult pe sprijinul acestei uh, comisii pentru reducerea birocrației. Dați-mi voie să încep prin a preciza câteva lucruri legate de uh, tratatul de la Lisabona și impactul pe care acesta îl va avea în reducerea poverilor administrative, uh, creșterea semnificativă a importanței legislației europene uh, nu a fost încă suficient recunoscută de către statele membre. Am vizitat, în jur de, am, am vizitat 8 state membre și am discutat cu ministrii de resort din Marea Britanie, uh, Italia și alte țări și vă pot spune că oamenii nu înțeleg foarte bine semnificația legislației care se elaborează aici. De aceea, cred că publicul, opinia publică din cele 27 de state membre trebuie să accepte consecințele unor decizii foarte importante precum cea privind uh, schimbarea becurilor obișnuite, atunci când este deja prea târziu, când aceste decizii sunt luate. Discuția privind nevoia de a reduce poverile administrative are loc uh, numai odată ce această decizie s-a luat uh, deja la Bruxelles și acest lucru surprinde, ia prin surprindere oamenii, pentru că nu știu ce s-a decis aici. Deci pentru ca să uh, difuzăm această tensiune, cred că deciziile europene trebuie să fie pregătite și uh, trebuie uh, făcută o informare pe marginea lor uh, cu ceva timp înainte. Trebuie conștientizată opinia publică în legătură cu ceea ce se va hotări. Pentru că acest lucru, uh, altfel, o dezbaterea publică este uh, îngreunată, dacă nu uh, făcută imposibilă. Uh, în trecut, uh, Consiliul de Ministri lua hotărârile în spatele ușilor închise, însă astăzi mai este cazul. Fiecare decizie trebuie să treacă prin Parlamentul European și odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, lucrurile se vor îmbunătăți pentru că tratatul spune că Consiliul uh, de Miniștri, în calitatea sa de legiuitor, va trebui să uh, poarte ședințele în, uh, să, să deschidă ușile pentru public și să lasă opinia publică să dezbată ceea ce se discută la uh, Bruxelles. Reducerea poverii administrative se referă la 13 domenii juridice importante. Au fost mai mult de 200 de propuneri care se uh, referă la uh, reduceri importante de până la 41 de miliarde de euro. Am, transmit, uh, am transmis raportul uh, de progres uh, președintelui Barroso și uh, comisarului Verhoeven. După realegerea sa, președintele Barroso a reluat uh, la rândul său acest mesaj uh, pentru reducerea sarcinii administrative. Eh, și citez din mesajul său. El spune că președintele Comisiei Europene va trebui să ia foarte în serios necesitatea de a reduce sarcinile administrative și să facă din acest eh, eh, lucru o prioritate a celui de-al doilea mandat. Deci acest mesaj arată foarte clar că lucrurile se schimbă la nivelul conducerii comisiei, filozofia se schimbă, comisarii personalul uh, administrativ uh, nu mai procedează ca în trecut. Uh, în momentul în care ei prezintă un proiect, trebuie să țină cont de inconvenientele de ordin administrativ. Acest lucru ne va permite să creștem gradul, nivelul de acceptare din partea cetățenilor a deciziilor care se iau la nivel european. Sigur că niciodată nu va fi posibil să obținem sprijinul tuturor cetățenilor, dar cel puțin contribuim la o creștere a transparenței și în fond, obiectivul nostru este de a reduce cu 25% uh, poverile administrative pentru întreprinderile europene din cele 27 de state membre. Este un program conjunctural pe care l-am lansat și care nu costă nimic nici statele membre, nici uh, contribuabilii Eh, statele membre au eh, preluat deja aceste propuneri și unele dintre ele au început deja să fie puse în aplicare. De exemplu, am propus statelor membre să elimine obligațiile de raportare pentru unele întreprinderi pentru a le permite să, economi- să economisească în jur de 3 miliarde de euro. Uh, această propunere a fost deja pusă în aplicare. O a doua propunere se referă la contabilitatea electronică care va înlocui formularele pe hârtie pentru uh, plata TVA-ului, ceea ce a dus la uh, economii de 18 miliarde de euro pentru întreprinderile europene. Această decizie a fost uh, adoptată pe 28 ianuarie anul acesta. În ceea ce privește extinderea dispozițiilor uh, de derogare pentru punerea în aplicare a prevederilor privind uh, tahografele numerice, tacografele numerice, a întrunit de asemenea uh, sprijinul uh, Consiliului și a Comisiei. Suntem în procedură de codecizie, ceea ce ia destul de mult timp, dar dacă ne bucurăm de sprijinul uh, cetățenilor europeni, această procedură poate fi scurtată foarte mult. O comisie care va fi însărcinată cu reducerea sarcinii administrative și, pe, și, a, și cu simplificarea uh, acestor lucruri va fi uh, a lucrat foarte mult la atingerea acestor obiective. Un grup interdepartamental a fost deja creat uh, și lucrează în sensul reducerii sarcinilor administrative. Am vorbit cu uh, omologul meu care conduce acest grup uh, și care vine din Republica Cehă și știu din experiență că foarte adesea politicile specializate, experții din domeniile politicilor țintite doresc să adopte noi reglementări. Oricum însă efectele secundare nu sunt adesea previzibile de aceea uh, trebuie să prevedem întotdeauna uh, ceea ce se va întâmpla. Uh, am văzut deja acest lucru în uh, domeniul mărfurilor alimentare, al medicamentelor, din punct de vedere al sarcinii administrative, dacă sigur, dacă e vorba de a salva o viață, atunci nu se mai pune problema economiei și a reducerii sarcinii administrative. Sigur, fenomenul este unul bine cunoscut. În marile discursuri, uh, toată lumea se declară pentru reducerea sarcinii administrative, dar uh, după aceste discursuri, uh, aceiași, aceleași persoane avansează o serie de argumente pentru a susține păstrarea acelorași sarcini administrative. Comisiile economice ale Parlamentului European au respins cu majoritate uh, Uh, regimul derogatoriu pentru declarațiile de uh, TVA al micro-întreprinderilor, deși această mm, propunere a fost cerută de comisie și atunci ne întrebăm ce se întâmplă. Aș vrea să vă invit uh, să fiți ceva mai coerenți, pentru că altfel cetățenii nu ne vor mai lua în serios. De aceea vin aici să pledez uh, pentru ca plenara să se ocupe în primul rând de chestiunea de fond. Aceste chestiuni de fond trebuie discutate de către majoritate într-o dezbatere publică, altfel dacă comisiile specializate uh, rămân să se ocupe singure de aceste probleme, discuția nu mai există și nu mai putem vorbi de transparență. În ceea ce privește um, publicarea bilanțului de către micro-întreprinderi, trebuie să vă spun că există milioane de micro-întreprinderi care așteaptă decizia dumneavoastră pentru a li se reduce sarcinile administrative și de aceea vreau să vă rog să sprijiniți decizia Comisiei Executive. Știți că avem un, uh, un comisar uh, irlandez foarte angajat care a făcut o propunere și a supus-o dezbaterii această propunere are nevoie de sprijin, însă ă, reprezentanții statelor membre mm, ezită să acorde acest sprijin. Am ă, discutat și cu colegul Jean-Claude Juncker și, ă, Juncker și am pledat în favoarea unei adoptări rapide a propunerii Comisiei am vorbit și cu domnul Sarkozy, care mi-a spus sigur că da, o să facem acest lucru. E adevărat că dispozițiile în ceea ce privește bilanțul, uh, bilanțul contabil uh, sunt încă în desfășurare. Vedem însă că ceea ce face Franța nu corespunde cu ceea ce spune președintele său. De aceea am pus mâna pe telefon și uh, am sunat pe secretarul general al Ministerului de Finanțe și am întrebat voi ce faceți acolo. Sprijiniți actul privind reducerea uh, să uh, reducerea poverilor administrative, dar în practică lucrurile nu stau deloc așa. La Consiliu există mereu reticențe în ceea ce și obiecții uh, împotriva acestei propuneri. Pe 18 septembrie, uh, președintele Barroso a propus să se prelungească cu 2 ani mandatul grupului de nivel înalt, deci până în 2012, și să se extindă și, conținut, și uh, atribuțiile acestui mandat. Sigur că eu sunt uh, gata să lucrez în continuare, am acceptat prelungirea acestui mandat, am acceptat să rămân președintele acestui grup uh, încă doi ani, dar uh, a trebuit să-i spun președintelui Barroso că uh, îi recomand să înființeze o comisie specializată pentru reducerea sarcinii administrative, după exemplul uh, Germaniei, Suediei sau Germaniei, pentru că dacă dorim să um, reducem uh, de manieră durabilă aceste sarcini administrative, trebuie ca uh, lucrurile să fie examinate cu lupa, aș putea spune, de către un grup independent. Este vorba, desigur, de uh, birocrația existentă, dar și de birocrația care ar fi indusă de noile proiecte legislative care se află în lucru la Bruxelles. Numai așa putem arăta cetățenilor europeni că vrem într-adevăr și cu seriozitate să reducem poverile administrative și că de fiecare dată când o propunere este făcută, ea trebuie examinată și prin vina sarcinii administrative pe care o aduce, o reprezintă. În februarie, cel târziu, a, a trebuit să ajung să clarific această chestiune cu reprezentanții Comisiei. Atunci voi vorbi despre viitorul mandat al viitoarei comisie Executive. Cred că Comisia în sine este uneori surprinsă atunci când se introduc uh, diverse lucruri aici în Parlament, știu însă că grupul de lucru a uh, început uh, lucrul, se examinează texte juridice, se calculează impactul acestor inițiative legislative în domeniul pescuitului, agriculturii, protecției mediului, dar trebuie să insist că sprijinul Parlamentului și sprijinul Comisiei dumneavoastră, pentru că această comisie vede lucrurile de o manieră mai globală, nu trebuie să vă mulțumiți cu uh, a vedea, știu, arborile care cad din pădure, ci să vedeți lucrurile în ansamblu Spuneam deci că sprijinul dumneavoastră al Parlamentului și al Comisiei noastre este indispensabil. Parlamentul a cerut uh, o evaluare independentă, externă a, lucrului a, a muncii depuse de comisie în direcția reducerii cu 25% a sarcinii administrative, îmi dau seama că din ce în ce mai mult ne confruntăm cu declarații care se fac de 10-5 ani încoace, la fiecare schimbare de guvern, toată lumea nu are pe buză decât aceste cuvinte, reducere sarcinii administrative. Dar în momentul în care li se cere să facă ceva în momentul în care sunt întrebați în ce punct se află în direcția reducerii acestei sarcini administrative, se vede că lucrurile se mișcă foarte încet. În general, mai sunt foarte multe de făcut. De aceea, vreau să profit de vizita la comisia dumneavoastră ca să vă încurajez. Sigur că vreau și să vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Lene, Uh, știți că Parlamentul European este uh, reprezentat ca observator la grupul nostru de înalt nivel și cred că pot să găsesc un ecou foarte bun la comisia dumneavoastră. Știți că totul va fi greu pentru că nu suntem întotdeauna de acord, însă majoritatea cred că se va obține. Mulțumesc, domnule Stoiber. Este într-adevăr, din experiență, foarte greu să uh, demontăm birocrația. Au existat două rapoarte în legătură cu reducerea birocrației. Domnul Molitor a făcut un raport din partea Germaniei și a mai fost și un raport făcut uh, de către comunitățile europene. Experiența ne arată că reducerea birocrației este întotdeauna foarte dificilă și niciodată nu se poate obține o reducere de 100%. Întotdeauna apar obstacole pe parcurs. Știți, din, știm și știți din experiența și cu domnul McCreevy, îl cunoaștem și noi foarte bine din Parlament, nu ne spuneți nimic nou. Vom discuta astăzi la coordonator și despre un nou raport din proprie inițiativă despre uh, evaluarea de impact, analiza de impact. Este o chestiune ce preocupă comisia noastră și vom încerca să rezolvăm aceste probleme împreună. Vom încerca să înlesnim situația birocratică din Europa, să simplificăm povara administrativă. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Timpul din Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului Stoiber pentru munca extraordinară pe care a depus-o și pentru munca grupului său la nivel înalt. Majoritatea membrilor acestui grup sunt voluntari, au avut un mandat de trei ani și au acceptat să și-l prelungească cu încă doi ani pentru a încerca să reducă cel puțin parțial birocrația în Uniunea Europeană. Suntem foarte criticați pentru birocrație, iar uh, euroscepticii folosesc aceste argumente, spunând că întregul sistem este atât de complex încât pare suspect. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport pe care l-am citit în detaliu, mai ales fiind și raportor pe această temă din partea comisiei noastre pe tema uh, unei mai bune legiferări, ca să fiu mai precis. Voi face un raport pe baza propunerilor Comisiei Europene. Dumneavoastră ați vorbit de uh, reduceri de uh, miliarde de euro și cred că acesta ar fi un motiv să convingă orice comisar să reducă birocrația. Aș dori să vă felicit pentru ideea referitoare la acest uh, concurs pentru cel mai bun proiect pentru uh, IMM-uri. Cred că este o cale foarte bună de a-i implica pe cetățeni într-o mai bună legiferare. Și cred că este și o idee de marketing foarte bună. Aș avea câteva sugestii și uh, câteva întrebări pentru dumneavoastră. Domnul Barroso a spus că în următorii doi ani ar dori să vă prelungească mandatul. S-ar uh, putea pune întrebarea dacă nu ar fi mai bine ca acest grup să funcționeze până în 2013, pentru că obiectivul propus de comisie se referă la perioada de până în 2012. Și ca să se evalueze beneficiile acestui program, cred că mandatul dumneavoastră ar trebui să fie prelungit un an mai mult, până în 2013, ca să poată fi evaluate rezultatele muncii dumneavoastră. Aceasta ar fi prima mea sugestie și aș vrea să vă și întreb dacă metodologia de a evalua poverile administrative și uh, reducerea acestora și comparațiile între diferitele state membre în ultimii doi ani este corectă? Credeți că este o metodologie corectă sau credeți că ar trebui să fie modificată ca să se evalueze efectele pozitive ale acestor reduceri într-un mod mai uh, precis pentru că ar putea exista soluții de ameliorare a muncii dumneavoastră. În ceea ce privește reducerea costurilor administrative cu 25% net, acesta este un indicator destul de greu de înțeles de către cetățeanul mediu. Aș dori să vă rog să ne dați explicații suplimentare. În legătură cu acest indicator de 25% net, eu aș dori să știu cum se calculează acest beneficiu net și unde se calculează. Pentru că în 2007, când a fost numit grupul la nivel înalt, ă, nu știu dacă de atunci s-a început să se calculeze acest indicator, deci cu începere din 2007 sau din 2008. Eu aș vrea să pot spune cetățenilor europeni că nu numai că lucrăm la o mai bună legiferare, ci și că avem unități de măsură specifice pentru a ne evalua munca. Mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Eu voi folosi raportul acesta ca bază pentru raportul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kociosnik. Uh, Sper că am pronunțat bine numele. Mulțumesc! Aș dori să confirm că am mai avut discuții cu domnul Stoiber înainte de această întâlnire și uh, sunt foarte bucuros că a găsit timp să vină aici. Birocrația, după cum au spus și colegii, și după cum a spus și colegul meu, are o imagine foarte proastă în Uniunea Europeană, de aceea trebuie să luăm măsuri. Cred că cei trei ani de mandat ai domnului Stoiber și ai colegilor săi au dat roade. Și aș vrea să adaug că pe 25 noiembrie la Strasbourg vom anunța crearea unui grup de lucru, unui intergrup aici în Parlamentul European. Și aș dori să întreb pe colegi dacă sunt interesați și dacă ar dori și ei să lucreze la acest subiect. Dacă doriți, vă rog să mă anunțați. Am mai încercat să aranjez și întâlniri cu uh, in, organizații independente, uh, Acum trei săptămâni am vorbit cu un ONG de la Paris, se vor implica și ei și aș vrea să îi pun și o întrebare domnului Stoiber. Știu că mandatul dumneavoastră a fost limitat și că se referea numai la întreprinderi. Aș vrea să știu dacă în munca dumneavoastră ați găsit cumva o posibilitate de a extinde acest mandat dincolo de sfera întreprinderilor? Pentru că nu este doar o problemă a sectorului economic, a sectorului întreprinderilor, și cetățenii de rând se luptă cu birocrația și costă foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nibler! Mulțumesc, domnule președinte! Domnule doctor Stoiber, vă mulțumesc foarte mult. Ehm, sunt încântată că ați venit la comisia noastră astăzi. Ne-a făcut mare plăcere să vă ascultăm și vă urăm toate cele bune pentru uh, viitor, pentru continuarea mandatului de președinte al grupului la nivel înalt și așteptăm cu nerăbdare propunerile dumneavoastră ca să le uh, să ni le însușim și să le și implementăm cu ajutorul dumneavoastră. În primul rând, Cred că a fost foarte bine că nu ați avut în vedere doar propuneri legislative concrete de reducere a birocrației, ci v-ați uitat, ați studiat și chestiuni instituționale. Ați avut, uh, de exemplu, propuneri de a avea o poziție independentă și de a evalua birocrația foarte uh, obiectiv din această poziție. Uh, am auzit că ați avut audieri cu diferiți comisari și noi, la audierile noastre, vom avea șansa de a menționa activitatea dumneavoastră și de a face presiuni asupra lor pe viitor. Cred că uh, vom face uz de activitatea dumneavoastră în următoarele săptămâni și luni. Aș avea o întrebare pe care doresc să o uh, prezint în legătură cu un exemplu. În ultimele luni în Germania am avut campania electorală și am avut multe întâlniri cu cetățenii. Am fost foarte adesea uh, țelul unor anumite întrebări din partea cetățenilor și anume întrebări legate de uh, chestiunea becurilor și de interzicerea anumitor tipuri de becuri. Uh, cu câțiva ani în urmă s-a discutat despre curbura castravetelui și asta considerau oamenii că face Bruselul, iar acum Bruselul pare că se ocupă de becuri. Nu vreau să comentez despre asta sau despre uh, economisirea de energie. Sigur că experții știu foarte bine ce propuneri fac, dar uh, eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră uh, Uh, despre această directivă care a fost alcătuită în cadrul procedurii de comitologie și nu a implicat Parlamentul pe deplin, așa cum se întâmplă în, cadrul, în cazul altor acte legislative. Vreau să vă întreb dacă studiați în grupul dumneavoastră de nivel înalt și comitologia sau dacă nu aveți în mandat acest subiect, poate uh, am avea ocazia să vă propunem noi să-l includeți pe lista de subiecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Stoiber, pentru explicațiile pe care le-ați oferit în legătură cu acest subiect al unei mai bune legiferări. O să vă spun că sunt doar de acord cu ceea ce ați spus. Sigur că este important ca legiferarea să fie mai bună, asta pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și pentru a reduce birocrația, pentru a spori și calitatea legislației. În ceea ce privește protecția sănătății la locul de muncă, dumneavoastră v-ați ocupat și de aceste chestiuni și există riscul să, uh, dăm, ceva, să, să dăm ce avem unul la picioarea de pe gard. Rabia din la picioarea de pe gard. Pentru că această chestiune a protecției, până la urmă, la locul de muncă nu depinde neapărat de cât de mare este acea întreprindere. Avem la îndemână o grămadă de uh, exemple. Spre exemplu, regulamentul REACH, cu privire la substanțele periculoase. Aici dați-mi voie să lansez un apel în momentul în care ne referim la reducerea birocrației. Ceea ce este important este să avem grijă ca lucrătorii care sunt cei la rândul lor uh, cetățeni europeni să poată profita de această reducere a birocrației și de asemenea este foarte important să nu se reducă măsura în care sunt protejați. Grupul la nivel înalt pe care dumneavoastră îl conduceți are 15 membri. Există reprezentanți ai sindicatelor în acest grup, ai uh, organizațiilor de protecție a mediului, deci aveți în acest grup uh, reprezentanți, experți care știu foarte bine unde este problema și care pot face astfel de propuneri. Însă, în ceea ce privește protecția uh, lucrătorilor, dacă îmi dați voie, e un subiect la care țin foarte tare, în condițiile în care întreprinderile Cap, Gemini și așa mai departe, mă întrebam în ce mod au făcut aceste întreprinderi calculele pe care le prezintă și în ce mod au calculat costurile, pe ce bază și care au fost rezultatele calculelor pe care le-au făcut. Și aș mai dori să știu și în ce măsură uh, s-a ținut cont de aceste calcule în sistemele naționale de legiferare a protecției locului de muncă. Firește că, în mod normal, am în vedere că fac parte din Comisia pentru Afaceri Juridice, mă tot ocup de această chestiune și insist. Însă, această protecție a muncii contează foarte mult ori de câte vorbim de reducerea birocrației. Comisia juridică, în orice caz, pot să vă spun că își dă, dă un aviz în legătură cu toate subiectele care sunt discutate în Parlament Mulțumesc, domnule Stoiber, mulțumim pentru prezentarea pe care ați făcut-o, una foarte convingătoare. Suntem absolut de acord cu argumentele prezentate de dumneavoastră în ceea ce privește pe specialiști. Pot să vă spun că, în calitate de eurodeputat, suntem totdeauna obligați să apărăm interesele Europei. Așa încât este foarte evident că în Europa și în Uniunea Europeană, în mod deosebit, lucrurile uh, au această dimensiune. Compromisul european, în mod deosebit, în Consiliu, nu numai în Consiliu, dar de cele mai multe ori, uh, compromisul la care se ajunge în uh, Consiliu, este atins de așa manieră încât să se încurce și mai tare regulile. Fiecare vine cu propria experiență și fiecare se referă la ceea ce cunoaște și, până la urmă, compromisul duce la o reglementare extrem de încălcită. Domnul Jusnic uh, și colega mea s-au uh, exprimat și ceva mai devreme. Sunt de acord cu ideile exprimate de dumnealor. Pot să uh, spun că sunt de acord cu ce a spus domnul președinte Lene. Uh, Cred că trebuie să încercăm să evităm tocmai creșterea acestui nivel de birocrație. Studiile de impact care există nu sunt uh, cele corespunzătoare și cred că aceste studii sunt făcute de către comisie într-un anumit sens. Dacă aceste studii sunt contractate în, uh, de operatori externe, acest lucru nu e întotdeauna grozav. Sigur că sunt de acord cu ceea ce s-a spus și mă întrebam dacă noua comisie ar putea crea o comisie sau dacă o comisie independentă ar putea să aibă un cuvânt de spus în legătură cu această chestiune. Există două propuneri la care m-aș gândi în acest moment, spre exemplu, la etichetarea alimentelor, spre exemplu, produselor alimentare. Uh, din acest punct de vedere, e de la sine înțeles că suntem de acord să existe această etichetare și, bineînțeles, acest lucru ține de birocrație. Există în același timp etichetarea în legătură cu protecția consumatorilor și acolo este prevăzut de un drept al consumatorilor, dar el este atât de complicat formulat, iar pe de altă parte în fiecare zi dăm de tot felul de situații complicate, încât este foarte dificil uh, să uh, respectăm uh, litera legii. Sigur că în Parlament întotdeauna se votează cu un anumit nivel sau altul de majoritate. Așa încât ne este foarte greu să încercăm să ajungem la un echilibru pe termen mediu în legătură cu aceste indicații care trebuie să fie prezente pe etichetă. Doamna McCarthy. Mulțumesc foarte mult. Am întârziat un pic pentru că a fost ceața, când am traversat canalul Mânecii, după cum și ceața e omniprezentă în Regatul Unit. În primul rând, dați-mi voie să-l felicit pe reprezentantul înaltului grup și pe raportor felicit pentru munca lui și în calitate de fost președinte al acestei comisii, mai ales în comisia privind protecția consumatorului și a piața internă. Este foarte interesant ce faceți în această comisie. În orice caz, aș avea o întrebare și anume, voiam să vă întreb dacă sunteți la curent sau dacă vă mențineți la curent cu munca depusă de trei state membre și anume țările de jos, Danemarca și Regatul Unit în legătură cu mai bune legislare, dacă știți acest lucru, dacă v-ați implicat, ce discuții ați avut și în ce măsură considerați dumneavoastră Cred că acest lucru ne va permite să înregistrăm progres în acest demers. Mă bucur să constat că și Parlamentul este implicat în această inițiativă și aș dori să comentez, dacă îmi dați voie, să mă adresez președintelui domnului Leine, președintelui Comisiei, să-i spun că uh, nu pot decât să sper că în momentul în care cei trei uh, miniștri se vor afla în Consiliu în decembrie pentru a prezenta acest raport, să invitați și la Parlament, pentru că cred că acest raport este foarte important. Ne interesează mai ales în această comisie, cu atât mai mult cât avem această inițiativă în legătură cu mai bună legiferare. De aceea voiam să știu în ce mod ați lucrat cu grupul de lucru de la Consiliu și care sunt, după părerea noastră, viitoarele evoluții în procesul de mai bună legiferare. Mulțumesc, domnule Ștoiber, aveți cuvântul. Beiträge, die Sie hier, äh, Entschuldigung. Mulțumesc uh, pentru contribuțiile aduse. Uh, sunt uh, impresionat. Vă mulțumesc pentru că ceea ce spun nu suscită mereu și peste tot același interes. Aș vrea să fac întâi câteva remarci uh, preliminare. Uh, grupul de nivel înalt este uh, prezidat de obicei de către un comisar sau se numește un expert, un specialist în domeniul reducerii birocrației. S-a ales un politician, un om politic pentru a ocupa această funcție. Acest lucru are și uh, avantaje și dezavantaje. Avantajul este că la comisie și uh, în întâlnirile cu asociațiile de afaceri uh, am uh, analizat uh, faptele așa cum uh, ajung ele în opinia publică. Din punct de vedere al politicianului, trebuie să vă spun că nu aveam intenția să accept uh, invitația Parlamentului pentru că mă consideram un simplu uh, consilier uh, al uh, unui comisar din uh, ianuarie, însă uh, Va exista un președinte al Comisiei, un secretar general, ceea ce uh, este foarte bine. Aceste de, această decizie este una corectă, dar trebuie să vă spun sincer că am nevoie de sprijinul Parlamentului. Nu am nevoie să mi se ofere recompense, nu am nevoie să-mi construiesc o reputație. Vreau să muncesc uh, pentru binele Europei, pentru că în foarte multe state membre se fac uh, sondaje privind nivelul de democrație din uh, Uniune, în Franța, Germania, în țările Benelux, în Scandinavia și cam 30-40% dintre cetățeni um, fac legătura directă între democrație și birocrație. la nivel european. Mi s-a dat și o explicație dezarmantă. Mi s-a spus că în Italia, de exemplu, există de 5 până la 10 ori mai multe legi decât în Germania. Uh, tot ceea ce mai vine acum în plus din, de la nivel european diminuează foarte semnificativ uh, volumul de legislație europeană. Deci uh, este o binefacere. Legislația europeană este o binefacere, cel puțin pentru Italia. Uneori uh, Uh, sunt și surprins. Timp de 14 ani am fost ministru într-un guvern al unui land federal german, am fost uh, președintele partid și uh, ministru federal. Și îi spuneam doamnei Reding, Uniunea Europeană trebuie să pună accent pe drepturile pe, pe, pe mm, dreptul național din cele 27 de eh, state membre. Acest lucru este remarcabil atunci când un stat membru declară că există mecanismele de reducere a eh, poverilor administrative, celelalte state membre nu dau niciun răspuns și se pare că nu e nimeni răspunzător pentru acest lucru. Există un fel de masochism care este periculos, după părerea mea. Pentru că criticile care se aduc legislației europene nu sunt întotdeauna proporționale cu imaginea pe care Europa o are în lume. În această discuție cu, uh, această, cu, cu domnul Reding, ea nu părea foarte impresionată de, de această opinie. Am fost în Marea Britanie, am vorbit cu domnul Sargent, care conduce un minister uh, cu atribuții în acest domeniu. Am, am vorbit cu dânsul, am uh, vorbit cu ministrul belgian de resort, am vorbit cu omologii din uh, Danemarca. Știu ce se petrece în aceste țări care sunt foarte avansate în acest domeniu. Și voi ține cont de aceste lucruri în uh, cel de-al doilea uh, mandat. Domnule Leitner, sigur, uh, mă ocup și de studiul de impact în mod constant. Există un secretar general adjunct și patru uh, adjuncții care uh, lucrează uh, și se întâlnesc la fiecare 15 zile. E, e vorba de un ritm foarte accelerat de lucru. și mai multe uh, propuneri uh, legislative ale Comisiei au ieșuat în fața acestui grup uh, pentru studiul de impact uh, care se mm, bucură de independență pentru că lucrările dar lucrările sale nu uh, sunt luate în cont în mod suficient de către opinia publică. Deci nu este vorba doar de a examina fenomenele economice, economia, ci și părerea cetățenilor și a administrațiilor publice. Asta ar fi chiar uh, foarte, foarte greu. Olandezii au pus la punct o metodă care uh, servește de model. Este un uh, model uh, care a avut uh, ecouri și în Statele Unite, vorba de E vorba de o măsură care ia în considerare pe baze statistice toate informațiile de gen uh, contabilitate, salarii și așa mai departe pentru sarcini administrativă la nivel european e vorba de ceea ce faceți dumneavoastră, de legislația uh, europeană, acest lucru e vorba de cam 180 de milioane de uh, euro. La atât a fost evaluat uh, povara administrativă la nivel uh, european. Deci costurile e vorba de 180 de miliarde de euro. Costuri administrative din într-un total de 360 de miliarde. Obiectivul uh, este de a uh, reduce aceste costuri cu 25%. Am spus domnului Baros, de ce nu cereți statele membre să vă spună ce fac? Uh, cereți uh, suedezilor să vă spună, cereți italienilor să vă spună uh, și uh, asta înainte ca ei să vină cu critici, pentru ca să puteți introduce elemente constructive în dezbatere. Pentru că eu cred că Europa este uh, masochistă, îi place să fie criticată. Dar pe termen lung sunt de părere că acest lucru nu este uh, tolerabil. Deci acest model uh, de costuri este unul unic pentru economie, pentru că există um, poveri administrative la nivelul cetățeanului, uh, formalități pentru acte, pașapoarte și așa mai departe. Aici nu avem criterii și nu avem metode de măsură. Pentru că cetățenii apelează la tot felul de formalități ocazional, de exemplu cu ocazia concediului. Deci sarcina administrativă a unui stat uh, este un subiect uh, asupra căruia trebuie să mai uh, lucrăm pe viitor. Um, das ist völlig richtig. Ich meine, wir haben in, in, in, in Trecem acum la doamna Regner. Aveți dreptate. La comisia noastră am uh, discutat cu persoane care vor să reducă birocrația și cu reprezentanții sindicatelor. Și uh, ceea ce, am obișnu- ceea ce am obținut noi în domeniul protecției lucrătorilor nu e suficient pentru ei. Ne-au cerut reglementări suplimentare. Ne-au cerut o mai mare siguranță pentru cetățeni care poate fi garantată doar prin legislație și deci prin birocrație suplimentară. Se ajunge astfel la o dilemă. Dorim mai multă administrație sau dorim să reducem birocrația? E adevărat că e 9 noiembrie astăzi, însă uh, Chiar și astăzi oamenii vor mai multă siguranță și asta se poate obține printr-o mai mare intervenție a statului, deci mai multă birocrație. Iată o dilemă generală care trebuie rezolvată. Reprezentanții sindicali au contribuții foarte importante și e greu să îi convingi să mai lase de la ei în anumite domenii. Regulamentele afectează IMM-urile. Avem uh, Small Business Act, într-adevăr, uh, dar el există pe hârtie, nu și în practică. Simplificarea procedurilor pentru IMM-uri nu se întâmplă de fapt în practică, așa cum ar trebui. Întreprinderile din uh, domeniul uh, industriei chimice sunt uh, cele mai împovărate din Europa de reglementări. Și cred că trebuie să se rezolve această situație. Știu, pe de altă parte, că e foarte bine să se stabilească în domeniul uh, șoferiei acum să se stabilească tot felul de standarde, un număr de ore maxim de lucrat pe zi, număr de ore de pauză, Uh, număr de kilometri de parcurs, toate trebuie să fie controlate prin tehnologia digitală, altfel nu ajungem nicăieri. Toți cei care conduc vehicule de 3,5 tone sunt afectate de aceste prevederi. Ei, ca să livreze cei care, chiar și cei care livrează ceva la o distanță de 50 de kilometri trebuie să aibă acest tahometru la bord și uh, reprezentanții uh, guvernului spun că această regulă vine de la Bruxelles și până la urmă toată lumea ajunge să se plângă de Bruxelles. Uh, tahometrele sunt un lucru foarte bun, însă cineva care nu face decât să livreze uh, din când în când mărfuri, va considera că este um, suprareglementat dacă este obligat să aibă un tahometru la bord. Am discutat cu directorul general și mi-a spus că nu dorește să se facă schimbări. 50 de kilometri este limita acum. Eu aș fi dorit să fie de 150 de kilometri. Pentru că mici întreprinzători să poată să facă livrări fără să instaleze acest tahometru. Și uh, oamenii vin la mine și cred că noi suntem nebuni pentru că impunem astfel de poveri micilor întreprinzători. Interessen gegen China, gegen können wir noi trebuie să ne apărăm interesele în competiția cu China și cu restul lumii, însă până la urmă nu se ajunge decât la o criticare a Europei. Doamna Nibler s-a referit și ea tot cam la aceste subiecte și vreau să vă spun, doamna Nibler, că sigur că facem propuneri, propuneri pentru viitor, și aș avea și câteva exemple. Miercuri și joi va avea loc la Stockholm o reuniune la nivel înalt pentru comisiile independente din administrație. Avem o astfel de comisie în Germania, una în Suedia și una în Olanda și una în Regatul Unit sunt numai patru organisme independente de control în domeniul administrației și birocrației, însă, însă am convingerea că uh, se vor extinde. Doamnă Nibler, comitologia în domeniul becurilor este un lucru important. Uh, economia va începe să producă însă becuri de 99 de vați în loc de becuri de 100 de vați. Uh, și dacă vor exista aceste becuri de 99 de vați, ele vor și continua să fie cumpărate de către cetățeni, deci uh, nu e nicio problemă. Industria va uh, reduce cu un vat. Atât despre acest subiect. Colegul din Republica Cehă a menționat și el un subiect interesant. Mi se pare foarte bine că un tânăr care abia a fost ales în Parlamentul European să uh, creeze un intergrup de reducere a birocrației. Un intergrup ca precursor al unei viitoare comisii. Îi vreau să-i urez mult noroc și sper că toată lumea va colabora cu dumneavoastră. Uh, Doamna Geringer a menționat niște subiecte foarte intense, s-a referit la cele 25 de procente uh, de reducere a birocrației. Pe baza datelor din 2005, Comisia uh, Europeană a uh, studiat această posibilitate de reducere a birocrației și este vorba de cam 45 de miliarde, asta înseamnă cele 25 de procente și cred că vom reuși să facem această reducere. Trebuie să ne hotărâm, însă să acționăm hotărât. Eu am fost foarte des criticat pentru aceste idei, însă nu uh, am primit uh, alte contribuții în afara criticilor, nu am auzit alte propuneri care să stea în picioare. Deci eu vă rog să studiați bine propunerile noastre pentru că sunt stabilite de uh, standarde de protecție a muncii, sunt stabilite de majoritate. Noi suntem un grup la nivel înalt și nu dorim doar să reducem birocrația, noi discutăm cu reprezentanți a tot felul de interese. Unii au anumite opinii politice, alții altele. Și... De exemplu, sunt reprezentați lucrătorii din Italia, dar și cei din Grecia și se ajunge la dezbateri din aceste motive, pentru că fiecare dorește să obțină altceva. Noi dorim o mai mare siguranță juridică prin legiferare și prin administrație. Aceasta este principala idee. Însă, pentru asta e nevoie de mult mai multe reglementări avem mii de parlamentari din parlamentele naționale și de uh, funcționari din administrație care încearcă să înleznească viața cetățenilor. Dar nu e vorba până la urmă doar de reguli. Trebuie să uh, dezbatem și alte subiecte. Indiferent de prezența mea sau nu în legătură cu mandatul până în 2012, vreau să vă spun că grupul își va continua activitatea, chiar dacă eu voi mai participa sau nu. 2012, după cum ați spus, este un termen până la care uh, obiectivul de 25%, 45 de miliarde, trebuie să fie atins. Voi purta discuții în acest sens cu președintele Comisiei și îi voi transmite și uh, sugestia doamnei Geringer. Parlamentul European a decis într-un, printr-un raport foarte voluminos că ar trebui să existe o ameliorare netă o reducere cu 25% a ă, poverii administrative existente. Adică, pentru orice lege nouă care se elaborează, trebuie să dispară una din cele vechi. Deci trebuie să se facă o dereglementare. Eu ă, voi face presiuni în următorii 2-3 ani ca să motivez pe toată lumea și depind foarte mult de președintele dumneavoastră, domnul Lene și de Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, care este comisia care trebuie să rezolve aceste chestiuni administrative în modul cel mai general și exhaustiv, nu doar um, dintr-un uh, punct de vedere al experților care se concentrează uneori doar pe detalii. Deci, uh, voi veni și la anul, nu e o amenințare, însă sper că atunci să vă pot uh, prezenta alte decizii. Dar dacă nu vom rezolva nimic, va fi destul de greu. Pentru că toată lumea va începe să creadă că nimic nu mai are niciun rost. Că acum îl avem pe președintele Barroso, că vom avea o nouă comisie. Însă, dacă nu vom reuși să ne lăsăm și noi amprenta, înseamnă că nu am fost foarte utili. Uniunea Europeană se ocupă de foarte multe chestiuni importante pe plan internațional, dar trebuie să dea și cetățenilor un semn să le arate că știe ce probleme sunt provocate de birocrație. Pentru că această problemă trebuie să fie rezolvată. Nu e ușor, Însă noi considerăm că cetățenii Europei sunt importanți. Această idee este foarte importantă, ideea reunificării pe 9 noiembrie, nu numai unificarea Germaniei, ci a Europei întregi. Uh, Colegul meu din Cehia nu s-ar fi putut implica astăzi în acest subiect dacă zidul nu s-ar fi prăbușit cu 20 de ani în urmă. Deci vă fac cele mai bune urări în această zi de sărbătoare și vă rog să mă țineți minte și să mă ajutați în disputele mele cu diferiții comisari. Probabil că ei nu se așteaptă să mă ocup să le explic eu totul. E drept că nu e ușor, dar uh, contează mult dacă le trimit o scrisoare sau dacă mă întâlnesc cu ei față în față. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Stoiber, pentru această intervenție atât de vie Vom face tot ce putem, vă urăm mult succes și sperăm să vă revedem cel târziu anul viitor. Ne bucurăm de pe acum. Mulțumim! So, dann können wir in der Tagesordnung Bun, haideți să ne reluăm ordinea de zi și să trecem la punctul 5. Este vorba de directiva pentru combaterea întârzierii efectorii plăților și am să-i dau cuvântul domnului raportor Baldasare. Aș vrea să vă spun că încă mai negociem cu Comisia IMCO, Comisia, Comisia pentru Piața Internă, în ceea ce privește repartizarea competențelor. Deocamdată avem un acord de principiu de a utiliza procedura de cooperare consolidată. Mm, avem un consens și trebuie să cădem de acord și uh, asupra articolului 6. Deocamdată nu am căzut de acord, deci săptămâna aceasta vom continua să discutăm și să negociem. Sperăm că problema se va rezolva și atunci vom ști cine ce va face și în ce condiții. Dau cuvântul raportorului Baldasare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru că am avut ocazia să îl aud pe domnul președinte Stoiber, ca să spun pe italiană, nu se ascunde după cirești, deci dumnealui spune lucrurilor pe nume. Aș fi dorit să am o abordare cât mai sintetică în legătură cu motivarea acestei directive. Am vorbit, am pornit de la un studiu, de la mai multe studii din partea Comisiei Europene, uh, și s-a constatat că există o nevoie în Uniunea Europeană, o urgență, și anume e vorba de întârzierile plăților, care afectează atât relațiile între companiile private, cât și, în mod deosebit, relațiile între administrația publică și uh, IMM-uri. Există, practic, o serie de interese foarte largi și există în mod deosebit acest risc, un risc uh, care se manifestă într-o etapă economică extrem de delicată, cu o criză în plină derulare, ceea ce produce efecte laterale, colaterale extrem de importante, între, uh, o serie de întreprinderi care trebuie să recurgă la credite bancare, uh, Există riscul de faliment, pentru că în anumite țări din Europa întârzierile de plată sunt uh, foarte mari. Și acest lucru perturbă piața internă și în același timp se încalcă regulile liberei concurențe. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu o situație patologică, să spunem, anormală. Suntem undeva la pierderi de circa 1863 de miliarde de euro care reprezintă, să spunem, esența, nucleul dur al acestei situații. Firește că sectorul IMM-urilor este cât se poate de interesat de uh, progresele pe care ar putea înregistra această directivă și care să meargă mai departe, pentru că în toate țările se constată efecte negative, larg răspândite, în mod deosebit dacă ne gândim la cea, acel sector antreprenorial care este foarte numeros, cel mai numeros și care de fapt reprezintă partea slabă, punctul slab în uh, negocierea cu administrația publică sau cu întreprinderile mai mari, în anumite cazuri cu întreprinderile care dețin monopolul pe piață. Am avut și o audiere în cadrul comisiei IMCO, am participat în calitate de raportor în fața acestei comisii și pot să vă spun că erau prezenți acolo uh, reprezentanți, specialiști cu școli de gândire diferite, care cu toții au reluat nevoia imperioasă de a se merge mai departe într-un mod foarte accelerat pentru ca această directivă să fie aprobată. M-aș opri în mod deosebit asupra acelor aspecte pe care personal le consider a fi, să spunem, punctele cele mai importante, punctele critice ale acestei directive și primul se referă la articolul 2 cu alte cuvinte, acolo unde se dă definiția exactă a ceea ce se înțelege prin administrație publică, din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie înțeles într-un sens mai larg. Cu alte cuvinte, așa cum este descris în directiva 35 ă, din 2000, cu alte cuvinte, să fie implicate și acele întreprinderi care furnizează servicii publice, deci care firește dețin o poziție de monopol în uh, țările sau la nivelul realităților unde îndeplinesc acest rol. Un al doilea aspect se referă la cel mai, strân, mai um, limitat, e vorba de impactul acestei directive. Această directivă face o diferențiere. Pe de parte, există consecințele uh, Uh, care pot fi urmărite în mod facultativ în relațiile care se stabilesc între întreprinderi, deci ele sunt prevăzute mai strict și mai specific, e vorba de măsurile de descurajare, precum și, să spunem, calendarul prevăzut și, pe de altă parte, sunt relațiile dintre IMM-uri și administrația publică. Și, în mod desibit, în ceea ce privește plățile către administrația publică, uh, Actuala propunere a identificat un termen maxim de 30 de zile și o serie de măsuri de descurajare, uh, firește tocmai pentru a stimula, pentru a oferi un instrument cu ajutorul căruia să fie combătută această situație dificilă pe care o reprezintă întârzierile de plată. Însă, pentru ca această măsură să fie una eficace, cu alte cuvinte, pentru ca să existe posibilitatea de a avea o omologare, o armonizare europeană în acest sens, în legătură cu acest termen prevăzut, este nevoie să se limiteze la maxim posibilitatea de derogare, pentru că dacă nu, există riscul ca în momentul în care se prevede posibilitatea de a depăși acest termen de 30 de zile să fie apoi aplicate clauzele, celebre clauzele leonine, care nu sunt tocmai transparente Uh, mai ales pentru că există o serie de relații în care există o parte dominantă care își permite să impună părții mai slabe, mă refer, spre exemplu, la furnizori, uh, acești furnizori își pot permite să impună anumite condiții începând cu amânarea uh, termenilor de plată, spre exemplu, la care nu se pot prezenta obiecții unul dintre, una dintre problemele cele mai mari pe care aveam înainte era că IMM-urile, tocmai pentru a salva această relație cu, furni, cu autoritățile publice, cu administrația publice care le furnizau acel serviciu, au renunțat la acest sistem, au renunțat pur și simplu, deși tocmai pentru a nu perturba liniștea acestor relații. Și pentru a nu deranja, să spunem, partea uh, mai puternică. Există așadar două alineate. Există alineatul 3 uh, de la articolul 5, acolo unde se prevede posibilitatea de a face recurs la termenul de 30 de zile, în condițiile în care se prevede acest lucru în contract, și alineatul 4, tot de la articolul 5, acolo unde se prevede posibilitatea de derogare în cazul în care există împrejurări extraordinare, deosebite, care, să spunem, cel puțin aceasta este părerea mea, Uh, dacă n-ar fi fost, uh, dacă, n-ar, dacă nu sunt prevăzute în mod specific, ele uh, pot să permită o renegociere a de plată. Deci eu cred că aceste lucruri trebuie să fie mai strict delimitate, mai strict definite, cu alte cuvinte, ca să fie mai greu de încălcat. Există apoi articolul 6 care se referă în mod deosebit la clauzele uh, contractuale inegale și dacă ne referim în mod deosebit zive, există riscul aplicării acestor măsuri numai în anumite situații, în uh, situații extraordinare, excepționale, dar care, după părerea mea, ar trebui să fie stabilite într-un mod foarte clar. Iar uh, sfera de aplicare și scopul acestei directive urmărește, este tocmai acela nu doar de a prevedea anumite clauze punctuale, cred că ar trebui ca scopul să fie acela de a defini un conținut. Cu alte cuvinte, criteriile în baza cărora noi să identificăm, să spunem, care este semnificația unei clauze abuzive. Și astfel, dincolo de a avea în vedere acele clauze care exclud aceste interese, pur și simplu trebuie să se țină cont și de prevederile prin care se exclud, spre exemplu, compensațiile plătite uh, Există două subiecte care au um, însuflețit această dezbatere și cu asta închei. E vorba de discuțiile atât din comisie cât și din primul schimb de opinii pe care l-am avut în cadrul comisiei juri. Primul subiect a fost uh, caracterul grav sau modul în care să se cuantifice sancțiunea un mod cât mai semnificativ, și anume cei 5% care s-ar aplica pe post de sancțiune și de măsură de descurajare pentru administrația publică, în condițiile în care plata nu se face în termenele prevăzute. Problema și obiecțiile care au fost ridicate au spus, bun, de ajuns să uh, întârzi cu o zi și gata, sancțiunea de 5% este aplicabilă. Cam așa stau lucrurile peste tot, adică se prevede un anumit termen dincolo de care, odată depășit, firește că sancțiunea este aplicabilă. Este... De ce mă întreb în ce mod ar putea să fie eficace o directivă ar putea să producă efect dacă nu ea nu prevede și anumite sancțiuni, amenzi în acest caz. De bine de rău, dacă nu există un stimulent, atunci riscăm să stabilim și termene pe care să nu le respecte nimeni și un al doilea aspect are legătură cu relația business to business, relația între uh, companii și um, în ceea ce privește această directivă europeană care tocmai își propune să obțină un rezultat, o, un, să producă un impact economic major atât de necesar în acest sistem, să se poată limita un principiu fundamental în ceea ce privește relația între persoane private și anume libertatea contractuală. Probabil, și pot să spun că a fost una dintre ipotezele care a tot fost menționată în timpul audierilor, probabil că s-ar putea condiționa termenul în sensul de a oferi o anumită libertate pentru ca părțile să negocieze între ele un alt termen, prevăzându-se însă și un alt doi la termen, deci să se depășească cele 30 de zile cu condiția ca termenul pe care l-au stabilit de comun acord părțile să nu depășească, știu eu, dau un exemplu, 60 de zile și în acel moment deja am atins ambele obiective. Pe de o parte protejăm libertatea de autodeterminare, de autostabilire relațiilor între persoane private, pe de altă parte, pe de altă parte însă să mărginim într-o arecare această libertate ca să nu se ajungă la o nedreptate în detrimentul părții mai slabe. Așa cum am uh, spus și cu alte ocazii, toate propunerile care ar putea să îmbunătățească această directivă sunt uh, firește binevenute și mi-aș dori uh, tocmai să primesc din partea colegilor astfel de propuneri, astfel încât o un act legislativ atât de important care în lumea economică, nu doar din cele 6-7 țări care sunt cele mai afectate de această problemă, ci în general ar îmbunătăți această situație. Nu doar Spania, Italia, Grecia, adevărat că au o situație uh, anormală, dar dacă ne gândim la funcționarea unei piețe comune, unei piețe unice, este evident că se produc efecte negative pe întreaga piață, de deci ce în alte țări. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Speroni. Uh, mulțumim uh, raportorului uh, Baldasare și aș vrea să îl întreb ceva. Dacă este vorba de um, stabilirea unor termene de plată, poate că ar trebui să vorbim despre un termen redus, poate la 15 zile după de depășirea termenului se poate prevedea un nivel de sancțiune, iar pentru depășirea în continuare acestuia un nivel superior. Ce se petrece în cazul în care nu se respectă aceste clauze? Pentru că se poate să avem cele mai bune prevederi, dar cel care nu respectă aceste reguli, ce se întâmplă cu el? Este adus în fața tribunalului? Uh, dumneavoastră prevedeți din start 90 uh, de zile calendaristice pentru un titlu executoriu. Acest termen este prea generos, ce se petrece între timp. Cu titlul executoriu uh, nu este uh, ușor să obții o excepție. De obicei, cei care trebuie să plătească se opun uh, uh, executării și în acel moment uh, cealaltă parte contractuală poate uh, cere suspendarea titlului executoriu. Deci toate documentele, toate facturile sunt în uh, regulă, noi cerem uh, executarea, uh, judecătorul dă sentința, debitorul uh, face uh, apel, deci se opune acestei decizii de executare, judecătorul suspendă executarea și după 3-4 luni Uh, lucrurile se prelungesc datorită apelului și așa mai departe. Deci aș vrea să se stabilească un termen, un termen care să includă toată această procedură, pentru că altfel, așa cum am spus, în momentul în care se emite o sentință, ea poate fi suspendată prin apel și atunci la ce bun să mai emite un titlu executoriu dacă acesta nu va fi pus în aplicare într-un termen oarecare, să spunem, uh, de 90 de zile. Trebuie deci să fixăm un plafon, un, un termen uh, limită. Să uh, ne, și uh, o, o limită de sumă de asemenea, pentru că uh, nu merită pentru o sumă de ordinul 1000 de euro să plătim un avocat Deci pentru sume mici se poate uh, uh, face o excepție. Se, se, poate să nu se apeleze la un avocat. Sigur că asta nu înseamnă împiedicarea accesului la uh, justiție. Mai există situațiile transfrontaliere în care se poate uh, ajunge la o înțelegere fără uh, intermedierea unui avocat. Și cred că acest lucru ar fi util pentru ambele părți. Mulțumesc și eu. Doresc să pun o întrebare uh, raportorului. Aceste plăți uh, specifice de genul uh, costuri administrative, cred că ar trebui examinată și această problemă și să vedem în ce măsură uh, Uh, inegalitatea de tratament a puterilor autorităților publice n-ar putea deveni o problemă sau un fel de dublă pedapsă, pentru că se știe că se pot uh, forfetiza aceste penalizări și ne putem imagina că uh, poate fi vorba de un uh, Uh, grup care ține de autoritatea publică care trebuie să plătească uh, despăgubiri și mă întreb dacă acest lucru uh, este compatibil cu dreptul comunitar. Știu că nu există acest lucru la nivel comunitar, dar în unele state membre se practică și cred că ar fi util să analizăm și aceste aspecte, pentru că noi nu trebuie să uh, punem piedici celor care doresc să ia astfel de măsuri descurajatoare, precum uh, plata de uh, dobânzi, de uh, penalizare. Da, asta ține de caracterul gradual al sancțiunii și ar fi o ipoteză echilibrată de, de lucru, dar aș spune că Odată ajungi uh, la termenul de 90 de zile, când avem uh, certitudinea că va exista în acel moment o un titlu executoriu, o sentință judecătorească, conform acestei directive. Nu știu în ce măsură debitorul uh, acumulează în acest interval uh, dobânzi de penalizare, trebuie să plătească cheltuielile judecate și așa mai departe, sau uh, uh, tarifele avocaților. Cred că e nevoie ca administrația publică să dea dovadă de un minim de răspundere pentru a evita toate aceste costuri suplimentare. Mecanismele Uh, privind întârzierea plăților sunt prevăzute în toate sistemele, dar e vorba de măsuri diferite de compensare. Noi avem, uh, de exemplu, măsuri preventive, precum uh, punerea sechestrelor, ipoteca, sechestru ipotecar, măsuri pe care administrația publică le poate pune în aplicare independent de uh, sau cu ajutorul uh, unei uh, decizii judecătorești care permite punerea în aplicare a tuturor acestor măsuri. Cred că sugestiile dumneavoastră sunt foarte utile, domnule președinte Lena. Ați adus o contribuție foarte importantă în această dezbatere. Nu ne aflăm încă în faza finală. De-abia suntem în faza pregătitoare de negocieri și sper că foarte curând vom avea un document suficient de complet pe care să-l prezentăm. Sper că vom putea să uh, vă auzim uh, părerea în calitate de președintele Comisiei Juridice. Mulțumesc, uh, așteptăm cu interes uh, Uh, acest proiect de uh, aviz. Uh, acum Trecem la punctul 6, aplicarea și revizuirea regulamentului numărul 44 al Consiliului privind competența judiciară și recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Da, este un subiect foarte interesant. Ne aflăm în punctul în care suntem pe cale de a Uh, studia efectele acestei uh, legislații atât asupra persoanelor fizice cât și a instituțiilor uh, publice. Am avut o zi foarte fructuoasă astăzi în Parlament, discuția cu domnul Stoiber și avizul anterior, avizul meu, merg toate în aceeași direcție și e vorba de aceeași direcție. Aș vrea să subliniez faptul că nu ne uh, limităm uh, uh, dezbaterile la propriul grup, ci întotdeauna apelăm la serviciile experților independenți nu putem spune că am acumulat toată înțelepciunea Uh, disponibile și trebuie întotdeauna să uh, facem apel la experții independenți din diverse domenii. Aș vrea să spun că sunt foarte mulțumit să fi discutat cu experții uh, din grupul Bruxelles 1 experți dintr-un număr de state membre specializați în mai multe domenii și aș vrea să subliniez de asemenea disponibilitatea noastră de a continua această dezbatere, astfel încât documentul uh, pe care îl vom uh, elabora să nu se limiteze la propriile noastre păreri și idei, ci să fie o compilație din atât din uh, opiniile noastre, cât și uh, cele ale experților care, așa cum vă spuneam, sunt specializați pe diverse domenii. Vreau să vă uh, prezint câteva detalii ale uh, evaluării funcționării regulamentului Bruxelles 1, însă documentul final nu este uh, încă gata, dar voi face, voi rezuma câteva uh, remarci preliminare care sunt deja destul de clare și sigur voi cere să, vă voi cere să uh, vă exprimați opiniile care îmi vor fi de folos pentru activitatea viitoare. din uh, discuțiile cu experții specializați pe diverse domenii din statele membre, am așa cum să că între 1 și 1,5 din 100 dintre cazurile, dintre spețiile civile, se referă la regulamentul Brussel 1. Acest uh, lucru este foarte interesant pentru că asta înseamnă că nu înseamnă că problemele nu există, ci că cetățenii sau întreprinderile renunță la acțiunile în justiție pentru că există o serie de obstacole care îi împiedică să își exercite drepturile. Acest lucru uh, ridică întrebări precum uh, certitudinea uh, juridică, transparența, și acest lucru se întâmplă mai ales în cazurile transfrontaliere. Sunt convins că una, una, una, din, una dintre premisele de la care ar trebui să plecăm este atunci când evaluăm uh, punerea în aplicare a regulamentului Bruxelles 1, ar fi să vedem acest regulament în lumina altor uh, documente internaționale, precum Convenția de la New York sau reglementările naționale în domeniul, de, în domeniul arbitrajului comercial. Această procedură de, uh, în ceea ce privește acea uh, procedură de execuatur, uh, abolirea acestui principiu trebuie să îmbunătățească, să faciliteze tranzacțiile comerciale la nivel european, dar există opinii divergente în această privință, în ceea ce privește procedurile intermediare și dacă s-ar putea asigura într-adevăr uh, eficiența uh, sentințelor judecătorești și a punerii în aplicare, dacă acest lucru ar fi în interesul părților și al procedurilor. Este un instrument foarte delicat și cred că ar trebui să cântărim cu atenție avantajele sale. Trebuie să nu uităm că un instrument legislativ precum acesta, care se referă la ordine de plată sau punerea în aplicare a sentințelor sau a mandatelor de arestare european, funcționează în sistemul legislativ european de câțiva ani deja dar nu mai mult de 5 ani. De aceea e prea devreme să evaluăm uh, funcționarea corectă a acestor instrumente și este foarte greu să tragem concluzia că acestea uh, garantează exercitarea drepturilor uh, părților în cadrul procedurilor. Deci ar trebui mai întâi să analizăm impactul diverselor uh, soluții în lumina garantării drepturilor egale părților implicate. Atunci când un judecător primește o sentință emisă în alt stat membru, el verifică documentele fără a putea să uh, analizeze uh, cazul pe fond. Am putea să ne imaginăm uh, niște cerințe minime, precum uh, servirea documentelor, uh, dar ar fi foarte interesant de asemenea să includem și soluții electronice care să poată fi utilizate pentru monitorizarea procedurilor și aș vrea să intrăm în mai multe detalii pe viitor. Acest lucru ar uh, avea nevoie și de un mecanism de suspendare a punerii în aplicare a sentințelor atunci când competența unei instanțe este contestată. Pentru că în acest caz sentința respectivă nu ar trebui să poată fi pusă în aplicare. Acest mecanism trebuie să se aplice unor situații în care sentința emisă într-un stat membru a fost uh, dată de două ori în aceeași speță, implicând aceleași uh, părți uh, și de aceea cred că ar trebui uh, prevăzute reglementări în reglementul Bruxelles 1 pe lângă acordurile bilaterale existente privind recunoașterea și punerea în aplicare a sentințelor, ca și a acordurilor uh, dintre statele membre și statele terțe pe viitor. Unele state membre care au intrat de curând în Uniune au uh, deja acorduri cu statele terțe privind uh, exercitarea competențelor. Asta înseamnă că instanțele vor trebui să pună în aplicare unele prevederi încă de la uh, debutul procedurilor și nu doar în momentul pronunțării uh, sentinței. În ceea ce privește lisipendența. Cred că ar trebui ar trebui să avem ca unitate de măsură Convenția de la Haga, la, din care Uniunea Europeană dorește să devină parte, la care dorește să devină parte ar trebui să existe competențe exclusive în ceea ce privește recunoașterea și executarea sentințelor. În ceea ce privește decizia curții în cazul Lugano, aceasta uh, reflectă foarte bine poziția statelor membre în lumina tratatului de la Lisabona și dacă sunteți de acord, împreună cu raportorul din Umbraș cere experților care au luat parte la ultima noastră audiere să obțină o poziție în această problemă. Am uh, declanșat un proces de consultări online în uh, privința problemei medierii și cred că am putea apela la aceeași uh, procedură acum. Documentul de lucru va fi gata în decembrie și proiectul de aviz ar trebui să fie disponibil în ianuarie, iar în februarie vom putea să votăm în uh, comisia noastră. Deci, încă o dată, aș vrea să vă spun că sunt deschis cooperării cu dumneavoastră. Este o problemă foarte importantă, dar și sensibilă împreună cu dumneavoastră și cu experții noștri specializați în diverse domenii, dorim să continuăm și colaborarea cu raportorii din umbră și sperăm să putem aduce îmbunătățiri funcționării legislației comunitare în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Domnul Berlanghe Uh, și apoi doamna Galo. Aveți cuvântul, domnule Berlinger. Mulțumesc, domnule președinte. Asociarmi anch'io alla Aș dori și eu, cu această ocazie, să mă alătur celor care îl felicită pe uh, raportorul nostru și de asemenea să vă felicit pentru organizarea reuniunii noastre care a început cu prezentarea extraordinară a domnului Stoiber. Vedem aici că reapare ideea unei legislații europene care să aibă în centru cetățeanul. Este o provocare extraordinară pentru a ameliora credibilitatea instituțiilor europene și a spori încrederea cetățenilor europeni. Aș vrea să spun că în cadrul politicii Parlamentului și al politicii grupului, noi suntem considerați niște tehnicieni care se ocupă cu lucruri plictisitoare. Cred că fiecare este privit așa în grupul său, însă cred că avem cu toții împreună sarcina de a-i convinge pe toți uh, actorii Europei că trebuie să țină cont de nevoile zilnice ale cetățenilor. Sigur că sunt importante și marile strategii, politica externă și temele mărețe, dar în viață există mult mai multe lucruri importante, și anume traiul de zi cu zi al cetățenilor. Ajung acum și la subiectul regulamentului Bruxelles 1. Am fost prezent la audierea cu experții și trebuie să vă spun că ei au avut o contribuție foarte bună, însă s-au degajat în timpul dezbaterilor poziții diferite. De exemplu, în ceea ce privește abolirea execuatorului. Este un exemplu tipic și am să vă prezint părerea mea. Îmi dau seama că de 5 ani această măsură există și că procesul este unul foarte lent. Dacă sărim peste verificarea în statele în care se execută aceste prevederi, ar însemna ca aceste state să aibă mare încredere în justiția din celelalte state. Însă nu putem impune această încredere prin reguli venind de sus. Eu însă nu voi renunța la acest obiectiv. Trebuie, sigur, să fim prudenți și să studiem posibile forme de control și de monitorizare. Însă, consider că din astfel de motive, și cred că și domnul Lene este de acord cu mine, este vorba de un obiectiv foarte important pentru că este vorba de un progres pe de altă parte, în uh, materie penală se uh, folosește această situație. Se întâmplă foarte des ca un stat să emită un mandat și un alt stat să îl execute, pentru că altfel nu s-ar mai fi ajuns la procedurile specifice dreptului european. Și vreau acum să trag și o concluzie. Bruxelles 1 reprezintă un progres foarte important. La fel și alte elemente pe care le-am mai discutat astăzi. Mm, e vorba de programul de la Stockholm, de exemplu, și uh, noi trebuie să afirmăm aceste opinii nu numai la Parlament, ci și să le prezentăm la Consiliu, pentru că Consiliul va lua deciziile finale. Ei vor decide rezultatele programului de la Stockholm. Uh, și dacă nu creăm condiții de cultură juridică, de răspândire a culturii juridice printre practicieni, cred că nu vom atinge niciodată aceste obiective. Trebuie reformată mentalitatea judecătorilor și a avocaților europeni. De exemplu, un program ca cel de la Stockholm este strâns legat de punerea sa în aplicare în viața cotidiană. Nu e suficient să avem un program, nu trebuie să uităm că programul va fi urmat de multe alte lucruri, cum este cazul regulamentului Bruxelles 1. Mulțumesc! Doamna Galo, mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus domnul Sievca, subiectul acesta este unul extrem de complex. Regulamentul Bruxelles 1 eu aș dori să spun câteva cuvinte ca să exprim susținerea pentru extinderea regulilor de competență ce există în ordinea juridică internațională. Aplicarea parțială a regulamentului duce astăzi la o complexitate pe care justițiabilii nu o mai înțeleg. Extinderea regulamentului ar permite o armonizare completă și ar elimina orice risc de distorsionare a concurenței între întreprinderile europene atunci când acestea au relații contractuale cu întreprinderi stabilite în state terțe. Asta în măsura în care, indiferent de statul membru în care o instanță este sesizată, de stabilirea competenței ar, uh, s-ar face după aceleași reguli. Extinderea regulilor de competență, care este de altfel uh, urmașa directă a armonizării desfășurate de regulamentele 1 și 2. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rechner! Mulțumesc, domnule președinte! Știm din experiența noastră în domeniul regulamentului Bruxelles 1 că dispozitivul european funcționează suficient de bine în materie civilă și comercială. Cu toate acestea, s-au constatat și anumite lacune, anumite puncte slabe care trebuie să fie uh, rectificate. Eu aș dori să merg puțin mai departe de întrebările adresate de Comisie în Cartea Verde. Eu aș dori să mă refer la situațiile în care, în care partea cea mai slabă trebuie să fie protejată. Aceasta prevede, de exemplu, punctul 13 al regulamentului Bruxelles 1. Am avut ocazia să adresez această întrebare experților și vreau să vă explic despre ce e vorba exact. Este vorba de găsirea unui forum pentru măsurile sociale, sindicale am mai vorbit despre forum shopping, deci despre schimbarea de jurisdicție în funcție de jurisdicția cea mai favorabilă și știm că trebuie să existe o legătură foarte strânsă cu cauza concretă. Ceea ce contează este să existe o uh, instanță independentă de locul în care se desfășoară conflictul social. Jurisprudența Curții Europene de Justiție în domeniu este grăitoare în acest sens și cred că astfel s-ar putea uh, stabili o mai mare coerență și cu articolul 9 din Roma 2. În acest context, ar mai trebui menționat încă un aspect. O temă care depășește poate acest uh, caz este vorba de competențe pentru drepturile lucrătorilor care nu își exercită activitatea într-un singur stat membru. Din practică am constatat că și aici există dificultăți în, uh, pe piața modernă a muncii, lucrătorii trec granițele, iar drepturile lor nu sunt suficient de protejate. Astfel pot apărea probleme de protecție a lucrătorilor atunci când își desfășoară activitatea într-un alt uh, stat membru decât în cel în care și-au început activitatea sau în care și-au domiciliul. Aș dori să revin la un alt aspect care mai necesită îmbunătățiri. Este vorba de protecția consumatorilor. Dacă dorim să fim aproape de cetățeni, protecția consumatorilor trebuie neapărat să ne preocupe. Și ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că calitatea de consumator nu trebuie să fie uh, prezentată direct de către cel care face plângerea, însă interesele consumatorilor trebuie să fie protejate de asociații pentru drepturile consumatorilor. Vreau să vă amintesc o cauză din Spania, un exemplu foarte pozitiv și un progres cât se poate de interesant. În ceea ce privește nucleul problemei, nu am să fac decât uh, câteva observații acum într-o primă fază. Uh, în ceea ce privește suprimarea execuatorului, cred că trebuie să cântărim bine argumentele pro și contra, pentru că există argumente și pentru și contra. Și cred că trebuie să ă, ținem cont și de elementul costurilor și de cel al duratei procedurii. E drept că motivele acestea sunt importante, însă cel mai important este să se garanteze siguranța juridică. Cred că întotdeauna trebuie să evaluăm argumentele pro și contra înainte de a suprima această procedură. Și mă întreb dacă nu cumva ar trebui uneori să fim mai răbdători și să vedem uh, ce rezultate are această procedură. Apoi, posibilitatea unor acțiuni colective, mai ales în domeniul drepturilor consumatorului, mi s-ar părea un lucru foarte bun. Și cred că ar trebui să ținem cont de această posibilitate pentru că ne va permite să ne apropiem de consumatori din ce în ce mai mult. Mulțumesc, doamna Wallis. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să-mi cer scuze față de raportor, nu am auzit începutul prezentării sale, însă a trebuit să fiu prezentă și la o altă reuniune aș avea câte ceva de spus despre desfințarea execuatorului, pentru că este clar că acesta este punctul central al revizuirii din punctul de vedere al președinției suedeze. Este unul dintre acele subiecte care, dacă ne reușesc, vor face să funcționeze mult mai bine sistemul judiciar, civil și comercial, la un modul mult mai uh, aliniat și mult mai simplu și am spus dacă ne reușește această măsură. Pentru că există anumite preocupări de, legate de respectarea dreptului la apărare. Sigur că noi dorim să respectăm drepturile reclamanților și să avem încredere în alte sisteme juridice din întreaga Europa. Aceasta este ideea ce stă la baza cooperării. Însă este destul de limpede în aceste situații că nu avem posibilitatea de a ă, studia procesul din celălalt stat membru. membru. Toată ideea este să scăpăm de această procedură. O cauză sau două de la Curtea Europeană de Justiție ne strânesc anumite îngrijorări. Sperăm că acestea sunt excepții și nu reguli Însă, mie mi se pare că atunci când discutăm despre uh, desfințarea executorului, ar trebui să ne gândim la sistemul cu care înlocuim acest executor într-un proces similar, de exemplu, în legătură într-un, într-o cauză legată de pensiile alimentare, cum am avut una la sfârșitul mandatului trecut. Săptămâna trecută am discutat cu practicieni din domeniul juridic din întreaga Uniune Europeană și am aflat că se pare că părțile folosesc uh, ordinul european uh, de uh, executare chiar și pentru cauze interne, pentru că știu că astfel nu mai este necesar execuatorul. Mă bucură, pe de o parte, acest lucru și uh, aș spune, hai să nu mai facem acest lucru în Bruxelles 1 dacă părțile chiar folosesc acest instrument juridic, însă mi se pare că este o evoluție foarte interesantă. Dar trebuie să ne asigurăm că procesele sunt corecte. Îmi face plăcere că se continuă consultarea, că va continua consultarea, după cum a spus domnul raportor, și ne va face mare plăcere să continuăm să îl ajutăm. Mulțumesc! La propunerea raportorului, vom continua consultarea cu experții online. Eu nu am nicio obiecție să consultăm online sau pe alte căi și cred că data viitoare vom putea să revenim la un document de lucru ce va fi prezentat de raportor. Acum am să-l las pe domnul Berlinger să prezideze ședința pentru că eu sunt raportor la punctul următor. Ok. Allora, diamo subito la parola al presidente. Și uh, dăm acum cuvântul domnului Lene, domnului președinte. I-am uh, de făcut o treabă foarte dificilă, după cum puteți vedea. Suntem aici la Comisia de Afaceri Juridici, deci trebuie să respectăm toate chichițele juridice. Trecem acum la raportul meu, care are un titlu foarte ciudat, chestiunile deontologice în materie de administrare a companiilor. Sună ciudat, dar de fapt e foarte ușor de explicat. Este vorba de faptul că în primăvară Comisia a adoptat două recomandări pe tema foarte populară a salariilor managerilor. Aceste două recomandări vin să suplimenteze o recomandare din 2003 sau 2004 încă din 2003 am constatat că statele membre nu au ținut cont de aceste recomandări. În afară de Olanda, niciun alt stat membru nu a respectat recomandările. Deci Comisia a tras concluzia că este cazul să facă o nouă recomandare. Eu nu sunt convins că aceasta este o abordare logică, pentru că dacă se face o recomandare care nu are niciun efect uh, și dacă se dorește să aibă efect, cred că ar fi cazul să uh, ne gândim deja la legislație. În fine, Comisia are modul ei de a gândi și s-a gândit să adauge în textul, în anexa recomandării, explicația care intenția să emită și acte legislative în legătură cu anumite aspecte, de exemplu uh, să modifice directiva referitoare la cerințele, la cerințele minime de capital pentru furnizorii de servicii financiare. Așadar, sunt în pregătire acte legislative în acest sens. Cam aceasta este situația la ora actuală. Mai mult, sunt multe state membre în Uniunea Europeană care lucrează deja la proiecte de legislație pe tema salariilor managerilor sau cel puțin ale managerilor din anumite sectoare, dacă nu cumva au deja legislație în acest domeniu. Acestea sunt rezultatele summitului G20 sau ale summitului de la Pittsburgh. Toată lumea a fost inspirată de aceste întâlniri la vârf să uh, legifereze. Suntem o piață unică și putem să circulăm dintr-un stat membru într-altul. Și există statutul companiei europene cu capital mixt. Uh, nu trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că dacă într-o țară A există regula 1 și într-o țară B regula 2, vor fi dificultăți în uh, reconcilierea acestor um, reguli și cu găsirea de acorduri care să mulțumească regulile din toate statele membre. Deci cred că e cazul să creăm structuri la nivel european și să ne îndepărtăm de la recomandări, să ne îndreptăm către directive. Este de asemenea foarte important să se stabilească cine ce face și cine monitorizează toate aceste chestiuni. De exemplu, drepturile transfrontaliere ale acționarilor și exercitarea acestora, toate aceste teme trebuie să fie discutate și incluse în legislație și trebuie să avem prevederi specifice pentru fiecare dintre ele. Trebuie să ne exprimăm uh, părerile și să le transmitem comisiei ca să putem merge dincolo de nivelul de recomandări la nivel european. Cam acesta este fundalul raportului meu. Cred că putem să ne gândim cât se poate de serios la conținutul recomandării și să ne gândim dacă nu cumva el ar putea deveni și nucleul legislației la nivel european toată chestiunea legată de consultarea părților implicate. adoptarea de decizii cadru. Am citit foarte recent că Siemens, o companie europeană, știți dumneavoastră, a anunțat că are planuri de a permite acționarilor să ia anumite decizii cheie. Deci implementează de pe acum unele dintre uh, prevederile comisiei, chiar dacă nici măcar nu e un stat membru, e doar o întreprindere ca toate celelalte. Poate că, deci, recomandările acestea ar putea să formeze baza pentru acte legislative. Atât am avut de spus. Mulțumesc. L'ordine del giorno prevede scambio di opinioni. În ordine de zi se prevăd acum, se prevede acum un schimb de opinii, deci vă rog dacă vreți să luați cuvântul. Vă rog. Ja, herzlichen... Doamna Lichtenberg. Da, Mulțumesc foarte mult. Abordarea dumneavoastră îmi place foarte mult și avem de-a face cu o chestiune care ține de credibilitate. M-ar interesa să știu cam care ar fi calendarul. Cu alte cuvinte, în ce mod uh, s-ar putea stabili o legătură cu celelalte acte normative. Dacă e nevoie de atâta timp pentru a pregătirea acesteia, înseamnă că întotdeauna o să revenim la eterna discuție de ce Uniunea Europeană, când e vorba de un subiect atât de important, nu face nimic, nu e hotărâre sau face tot ce nu trebuie. Eu cred că ar trebui să uh, executăm mai bine și să stabilim name and shame, adică să spunem cine blochează aceste rezoluții ca să-i facem de rușine, ca să se vadă foarte clar că în Parlament există mecanismul majorității și el se activează în cazul acestor situații. Dumneavoastră ați pus o întrebare în legătură cu calendarul. Dați-mi voie să răspund. Pot, domnule președinte? pentru că anul acesta nu se mai poate ă, așa cum s-a propus inițial. Însă, la începutul anului viitor ar trebui să fie mai mult decât posibil. Sigur că e nevoie de anumită pregătire și este nevoie să vedem care vor fi legile la nivel de state membre și apoi să stabilim și să propunem ulterior o propunere de raport, nu știu, cândva în februarie, în orice caz, cândva în primul trimestru al anului 2010. Vă mulțumesc. Și sunt altri interventi? Nu mi sembra. Ah, sì, prego, prego. Văd că mai cere cineva cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit și dumneavoastră, atât Comisia Europeană, cât și această comisie pentru această inițiativă. Cred că este o chestiune extrem de importantă pentru țara mea. Este vorba despre Bulgaria. Și asta deoarece eh, există o serie de spețe importante, cazuri importante în legătură cu plata unor directori importanți din companii mari în, eh, în proceduri, în cadrul unor întreprinderi din eh, procedura de privatizare. S-a ajuns din acest motiv la o serie de scandaluri în rândul opiniei publice din Bulgaria și aș putea să vă dau și un exemplu. E vorba de o companie concesionară a companie de alimentare cu apă care ține de primăria capitalei de Sofia și s-a dovedit că directorul cel mare primea un salariu de vreo 4.000 de euro pe lună. Dumneavoastră nu vi se părea o sumă foarte mare dacă ne referim la un director al unei companii mari, dar ne referim la o țară acolo unde pensia media ajunge cam la 100 de euro iar salariul mediu este de vreo 300 de euro pe lună, iar pentru un pensionar, când persoana respectivă trebuie să plătească factura la apă, suma aceasta este practic 10 până la 50% din pensia pe care au ei. Ori așa, un salariu de 4.000 de euro pe lună pentru directorul acestei companii a făcut să izbucnească în opinia publică un scandal foarte mare. Și putem spune că în acest sector public e nevoie totuși de anumite limitări. deoarece până la urmă managerii directori, conducătorii își permit uh, astfel de salarii și nu interesează ce se întâmplă în țara respectivă. Nu interesează nimic de oamenii de rând și vă felicit pentru această inițiativă și mă bucur să constat că există acest aviz din partea comisiei noastre. Mulțumesc dacă mai sunt și alte cereri la cuvânt. Nessuno, chiudiamo la discussione, allora il relatore. Atunci aș încheia dând din nou cuvântul domnului raportor, dacă dorește să mai facă dumnealui vreun uh, comentariu, după care putem încheia dezbaterea și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Așteptăm redactarea unui uh, raport, așa cum s-a propus, apoi să trecem la, un, la punctul 8, e vorba de cerințele de capital pentru portofoliul de tranzacționare și resecuritizare. Raportor este tot domnul Lene. Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect are legătură cu cel dinainte. Există aici o propunere din partea Comisiei, o propunere de reglementare. Este vorba de același domeniu, însă e vorba de modul în care anumite salarii plătite, să spunem, persoanelor cu funcții de conducere, modul în care au legătură acestea cu capitalul, cu fondurile proprii și acest lucru poate să producă un anumit efect de încurajare a crizei în care ne aflăm deja. Și cred că această experiență a noastră și nu numai, uh, ea spune chiar că a făcut comisia exact ceea ce trebuia să facă în momentul în care prin contracte astfel de companii și asumă astfel de riscuri, aceste lucruri trebuie să fie, se reflectă în mod obligatoriu în fondurile proprii. Așadar, este absolut obligatoriu să existe mai multe fonduri proprii la dispoziția întreprinderilor și cred că abordarea Comisiei este cea corectă. Firește, în ceea ce privește anumite detalii, trebuie să mai discutăm. În orice caz, principiul propus este cel corect. Comisia pentru Afaceri Economice se va ocupa de o serie de alte chestiuni. În orice caz, pentru Comisia Juri este vorba de o chestiune care ține de efectele retroactive. Dacă avem o nouă reglementare, există și alte părți care nu pot fi modificate, alte contracte mai vechi care nu pot fi modificate, există o serie de sentințe pronunțate în statele membre Uh, acolo unde, spre exemplu, au fost confirmate în justiție uh, primele care au fost plătite, deși acestea erau foarte ridicate. Motiv pentru care trebuie să analizăm această problemă, chestiunea a efectelor retroactive. Aceste probleme trebuie să fie controlate și uh, trebuie să facem mai restrictive aceste reguli cu privire la fondurile proprii. Iar acest lucru ar putea să facă în același timp mai uh, severă, să uh, restricționeze mai mult uh, condițiile de acordare a creditelor de către bănci. Acesta trebuie să fie unul dintre efectele crizei. Trebuie să stabilim în ce moment poate să intre în vigoare această reglementare. Așadar, trebuie să vedem când intră în vigoare și, de asemenea, să stabilim partea de executare și să facem tot ce este necesar la momentul oportun, nu când e momentul cel mai nepotrivit, pentru că dacă nu, uh, este foarte posibil să fie mai mult un dezavantaj decât un avantaj toată această chestiune. Aș spune așadar că avem de-a face cu un raport uh, de care se ocupă Comisia Economică. Doamna McCarthy este raportorul în legătură cu acest subiect și cred că dumneavoastră va uh, lua și ea cuvânt pentru că tocmai ce văd că a cerut cuvântul. Da, chiar vă rog, are cuvântul doamna McCarthy. Eu am fost numită săptămâna trecută în postul de raportor pentru Comisia Econ și așa este, sunt cât se poate interesată să aud care este uh, avizul uh, Comisiei Jurii. Am lucrat îndeaproape cu domnul Leine uh, pentru că dumnealui este foarte îndată de acest subiect și așa este, Comisia propune o revizuire suplimentară a regulilor în legătură cu cerințe de capital pentru bănci. Acest lucru ar putea restricționa și mai mult modul în care băncile evaluează Uh, uh, să spunem, riscurile. Cei care au un portofel de negociere trebuie să aibă un cerință de capital mai, mai ridicat. De asemenea, se încearcă ridicarea nivelului de încredere pe piață prin acele clauze de publicare a acestor date care sunt aplicabile investitorilor, băncile trebuie să aibă practici de rămânare foarte solide prin care să nu se încurajeze asumarea riscurilor excesive și aș mai spune că în urma discuțiilor pe care le-am avut și care au început și la, la nivel de G20 se poate considera că contabilii băncilor au primit tot felul de recompense și până la urmă lor le revine șansa de a acoperi uh, sări brusc și dintr-o dată e nevoie de miliarde Uh, pentru a salva băncile care și-au asumat astfel de discuții. De aceea, inițiativa Comisiei este extrem de importantă și ea trebuie să fie urmată. Mi-asum punctele menționate în sensul că mă interesează să văd cu care este interacțiunea cu celelalte directive, care sunt efectele retrospective. În mod normal, legislația nu produce efecte retroactive. În orice caz, trebuie să vedem uh, care vor fi clauzele tampon privind capitalizarea și trebuie să stabilim o întreagă reformare a întregului sistem bancar și cred că cei trei piloni de bază sunt, să spunem, mai, mai multe astfel de uh, um, ta, capital tampon de asemenea, mai mare marjă de manevră băncilor, în același, o limitare a mărgii de manevră a băncilor, pentru că dacă dau faliment băncile, dau faliment în lanț o serie de alte companii. Sunt chestiuni extrem de importante pe care trebuie să le analizăm. Ele au fost semnalate și în timpul weekendului Uh, pot avea și timpul weekendului, indiferent că e vorba de tranzacții sau că cerem ceva, un credit la bancă sau pur și simplu intervin asigurările sau uh, contribuabilul să spunem, n-are nicio vină ca el să tot el să plătească falimentul băncilor. Domnul Lene a făcut o observație foarte importantă care deja s a auzit în Comisia Econi. am cerut comi- coordonatorului Comisia Lene și l-am rugat. Dacă vom obliga băncile să aibă un capital, un fond, fonduri proprii mai mari, acest lucru nu va limita împrumuturile, pentru că trebuie să ne gândim la împrumuturile acordate IMM-urilor care în același timp au probleme în a obține creditare și finanțare și am mai multe exemple care vin chiar din zona pe care o reprezint. Băncile, ă, compania au cerut bani, s-a spus că nu se poate, după care li s-a cerut o dobândă dobândă de 18% pentru împrumuturi mici. Deci este nevoie de realizarea unui studiu la nivel de comisie să vedem care va fi impactul asupra acestor chestiuni, așa încât a spune că în ceea ce privește conținutul în continuare mai sunt multe de făcut și o obiecție, dacă îmi permiteți, sau observații, dacă îmi permiteți, domnule Lene, știu că membrii acestei comisii vor fi interesați. Comis, Consiliul, Consiliul și-a încheiat uh, munca în acest domeniu și am aflat un lucru care chiar m-a interesat uh, în Comisia Econ, acolo unde se lucrează altfel decât în Comisia IMCO. Încercăm să lucrăm uh, împreună, în tandem cu Comisia, ca să ajutăm să termine propunerea. Consiliul și-a terminat treaba și cred că așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă ne luăm sau nu de acordurile la care au ajuns ei, dar asta înseamnă că avem uh, ce face acum, avem treaba noastră pe care trebuie să ne facem și nu înseamnă că trebuie să ne descurajăm dar pentru că s-a pus Consiliul de acord. Firește că este treaba Comisiei Juri să se pronunțe, dar se știe foarte bine că și Parlamentul poate să aibă inițiative în legătură cu acest raport, știindu-se foarte bine că e vorba de un interes public în legătură cu acest subiect și deci avem și noi un cuvânt de spus. Așadar, aștept cu nerăbdare să lucrez cu Comisia dumneavoastră și de asemenea să vedem și care vor fi discuții în Comisia Econ. Mulțumesc! Alors, euh apriamo una discussione, ci sono interventi. Ma există cereri de înscriere la cuvânt? Nu. Atunci, uh, raportorul nu dorește să răspundă, trecem la punctul 9 și uh, cuvântul uh, domnului președinte Lani. E vorba de raportul doamnei Wallace, avizul dânsei și deci îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Unii dintre colegi poate știu că luna trecută la Parlament s-a dedicat foarte mult timp așa zisului regulament Roma 2 care se referă la legislația aplicabilă obligațiilor necontractuale în engleză avem un cuvânt pentru asta. În uh, esență, uh, acest uh, instrument este conectat de regulamentul Bruxelles 1 care stabilește care instanță are competență, în timp ce uh, Roma 2 um, spune ce um, act legislativ se aplică uh, diferendelor uh, necontractuale la nivel european. Unul dintre aspectele cu care ar fi trebuit să ne, de care ar fi trebuit să ne ocupăm cu regulamentul Roma 2, așa cum a fost și propunerea originală a Comisiei, este uh, Uh, legislația aplicabilă în ceea ce uh, privește încălcările uh, legate de drepturile persoanelor, cu alte cuvinte, defăimarea lucru cu care unii dintre noi suntem foarte familiari. Acest lucru s-a dovedit a fi foarte dificil, o zonă foarte uh, uh, greu de negociat pentru statele membre care nu au putut ajunge la o concluzie în Consiliu și în cele din urmă Comisia a decis să retragă propunerea în acest sens. Noi la Parlament am considerat că este foarte trist acest lucru pentru că după foarte multă muncă ajunsesem la un oarecare echilibru, un consens un compromis uh, foarte dificil cu care uh, toate uh, părțile puteau fi de acord la un moment dat. Problema de substanță este următoarea. Ea se referă la libertatea presei, dar conform regulamentului Roma 2, atunci când cineva era defăimat, s-ar fi aplicat uh, legislația națională din statul membru în care s-a produs acea uh, uh, defăimare, adică uh, unde uh, își are uh, rezidența, reședința persoana defăimată. Presa uh, a fost de părere că uh, ar trebui să se aplice legea din statul în care există controlul editorial al respectivei publicații. Am găsit un compromis până la urmă încercând să amestecăm cele două uh, aspecte, spunând, uh, bun, uh, în mod normal am luat ca bază de referință um, legislația din statul în care s-au produs cele mai semnificative pagube imaginii unei persoane, dar acest lucru uh, a devenit nerelevant în momentul în care am pătruns pe teritorii uh, care țin de noile medii de comunicare, precum internetul. Și atunci ar fi trebuit să ne întoarcem la legislația statului în care se exercită controlul editorial al publicației. Am uh, a redactat foarte atent acest uh, compromis în urma unor discuții îndelungate cu reprezentanții mass media și am încercat să găsim un echilibru corect uh, pentru apărarea drepturilor victimelor defăimării. Povestea, într-un fel, uh, nu este nouă, pentru că, din nou, Consiliul nu a putut fi de acord, nu a putut uh, ajunge la o concluzie și n-am putut continua. În ceea ce privește procedura de conciliere, am ajuns la concluzia că nu trebuie să permitem existența unei lacune legislative aici, iar Comisia a primit sarcina de a întocmi un studiu de impact. Acest studiu este un document destul de amplu, este acum disponibil și conține studii comparative ale situației din mai multe state membre, încercând în același timp să indice care ar fi câteva căi posibile prin care am putea remedia această lacună rămasă în actul legislativ. Însă, de asemenea, trebuie să ținem cont de toate dificultățile cu care ne-am întâlnit, de toate pozițiile, de, de, cu toată opoziția cu care ne-am confruntat și se pare că există sentimentul covârșitor uh, că nu ar trebui să uh, permitem o lacună. Sigur, problema că uh, nu se poate ajunge la un consens este o problemă diferită, însă suntem pregătiți să mai uh, încercăm, să continuăm să încercăm. Și vreau să vă spun de ce uh, cred sincer că trebuie să rezolvăm această problemă, nu numai pentru cei care ar putea fi victimele defăimării, dar și într-un fel pentru a promova libertatea presei. Vin dintr-o țară și trebuie să îmi cer scuze, într-un fel, că dau uh, acest exemplu, dar în țara mea există o lege privind defăimarea foarte favorabilă uh, uh, celor foarte favorabilă victimelor și tribunalele înclină să dea mereu dreptate. Ca rezultat, mass media, ziarele sau uh, posturile de radio și televiziune, internetul, uh, se trezesc adesea în fața uh, instanțelor și uh, de foarte multe ori nivelul uh, pedepselor este foarte, foarte ridicat. Scopul uh, acestui tip de uh, legislație, ca și în cazul regulamentelor Bruxelles 1 și Roma 2, este de a evita uh, acest uh, dezechilibru între uh, părțile implicate și oricât ar fi de greu pentru statele membre, trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă. Ce aș vrea să vă rog să faceți este acum să analizați acest studiu Am uh, fost uh, personal și am vorbit cu autorii acestui studiu și probabil în ianuarie vom elabora și un document de lucru și vom organiza și o audiere în legătură cu acest studiu, de aceea uh, atunci vă pot spune că voi veni cu o propunere trebuie să uh, ținem contactul uh, foarte strâns uh, cu domeniile de aplicare ale Bruxelles 1 și Roma 2 pentru că trebuie să avem competențe și trebuie să avem legislație în acest domeniu pentru că altfel ne vom găsi într-o situație mult mai gravă decât în prezent. Iată care este fondul problemei. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și noi. Are McAfee are cuvântul, da, mulțumesc. Vreau doar să-mi exprim sprijinul pentru propunerea raportorului, pentru că cred că este foarte clar că nu mai putem uh, tolera o lacună în acest domeniu. Cred că pentru comisie este, de fapt, o problemă politică ce ține de echilibrul dintre libertatea presei și protejarea intimității individului și cred că această problemă va deveni tot mai complicată și mai contencioasă Uh, mă uit la un uh, articol uh, care a apărut în presa britanică în weekend în care Uh, unele ziare americane, datorită situației cu care se confruntă presa de la noi, își uh, aplică o anumită autocenzură, pentru că nu doresc să um, fie uh, date în judecată și să plătească milioane de dolari ca și despăgubiri. Este un articol despre Cameron Diaz, actrița. Avocații săi Uh, au găsit un articol pe internet care a fost citit de 279 de persoane și doresc totuși să aducă în fața instanței autorii acelui articol și uh, Asta duce la uh, o paralelă cu cazul uh, ziarelor britanice care în astfel de situații plătesc uh, despăgubiri foarte mari. Deci trebuie să uh, păstrăm un uh, echilibru în ceea ce privește dreptul de informare, conținutul de internet, dar și protejarea intimității persoanei. De aceea, um, încă o dată, tot sprijinul meu raportoare pentru acest document. Da? Mulțumim, sprijin uh, și uh, eu această idee. Vom organiza o audiere uh, luna viitoare. Domnul Stoianov, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr o chestiune foarte importantă din punct de vedere legal, așa cum știm cu toții foarte bine. Anumite libertăți, precum libertatea de exprimare Uh, libertatea de a uh, căuta informație și de a avea acces la aceasta nu poate prejudicia alte drepturi și libertăți uh, fundamentale, precum cea la demnitate. Sigur, libertatea presei este ceva de neprețuit în orice democrație, dar, sincer vorbind, foarte adesea mass media traversează un prag pe care nu ar trebui să-l, să treacă. Public uh, lucruri uh, defăimătoare la adresa anumitor persoane care ar putea duce la, um, una, la, la afectarea imaginii acelei persoane. De aceea trebuie să luăm în considerare din nou principiile care stau la baza uh, Um, în muncii noastre, de exemplu, principiul separării puterilor în stat. Fiecare ar trebui să poată să, cere, uh, să ceară um, justiției să-i facă dreptate și rămâne la latitudinea justiției să vadă dacă a existat vreun vreun um, vreo pagubă reală, dacă se uh, cuvine ca acea persoană să fie îndreptățită la despăgubiri în urma încălcării, în urma abuzării dreptului uh, la liberă exprimare. Ar trebui uh, să încercăm să introducem în legislație anumite prevederi, însă nu putem uh, ști cum va interpreta justiția aceste Uh, prevederi. Ar trebui să avem încredere în sistemele noastre uh, judiciare, oricât ar fi de greu uneori, și ar trebui să ne um, bazăm pe instanță și să uh, avem încredere că judecătorii aleg să facă dreptate în fiecare caz în, în parte. Deci, în în ceea ce privește această problemă, un echilibru trebuie găsit în instanță în aceste probleme. Mulțumesc, vom face o audiere și ne vom pregăti foarte bine. Trecem acum la punctul 10. Doamna raportor este doamna Galo și uh, am decis împreună cu doamna Galo să amânăm acest punct pentru mâine dimineață. Uh, Trecem deci la punctul 11. EPSO va fi uh, o discuție foarte scurtă pentru că subiectul nu este unul politic. Administrația Parlamentului European m-a contactat și a contactat și pe alți deputați pentru a uh, discuta despre nemulțumirea anumitor uh, membrii ai personalului în legătură cu sistemul de promovare și de angajare. Am discutat cu Comisia de Control Bugetar și aceasta consideră că uh, titlul va fi până la urmă modificat ca să se abordeze chestiunea statutului și să devină acest subiect de competența noastră. Aș dori să știu dacă are cineva întrebări și țineți cont și de faptul că nu mai avem timp. O mică observație de ordin general. Cred că nu avem nevoie de jumătate de oră pentru reuniunea coordonatorilor, deci putem să mai lucrăm puțin până atunci. Comisia ne-a cerut să discutăm astăzi și punctul 12, conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale în ceea ce privește microentitățile, pentru că Comisia are o declarație de făcut. Trebuie neapărat să discutăm acest subiect înainte de sesiunea cu ușile închise. Secretariatul spune însă că această sesiune cu ușile închise nu ne pune probleme și va putea să fie efectuată rapid. Vă propun deci să trecem la microentități, punctul 12, voi face o introducere cât se poate de scurtă pentru că vom avea ocazia de a mai aprofunda subiectul la comisia noastră. Într-adevăr, există aici o divergență de opinii. Anumiți colegi s-au mai exprimat pe această temă, dar poate că mai puțin pregnant în timpul mandatului precedent. Rezultatul este că anumite grupuri de interese, și nu vreau să spun acest lucru la modul negativ, ci obiectiv, au decis să folosească toate mijloacele pe care le au la dispoziție de când a fost prezentată propunerea legislativ, legislativă și au încercat să se facă auziți. Cred că aici trebuie să aprofundăm subiectul și pentru asta vom avea nevoie de timp. Eu am depus niște amendamente de compromis, însă uh, va mai fi nevoie și de alte amendamente care să formeze o bază de discuție uh, pentru uh, continuarea procedurii și cred că va trebui să discutăm despre analiza de impact. În avizul Comisiei de Afaceri Economice și Monetare se spune că analiza de impact nu este suficientă și că anumite teme trebuie să fie aprofundate și mai mult. Eu am uh, susținut întotdeauna pertinența analizei de impact. Comisia a prezentat un, o analiză de impact completă și deci cei care o critică ar trebui să aducă argumente mai concrete și să ne spună ce ar dori ei să uh, vadă într-o astfel de analiză de impact. După ce s-au formulat criticile, uh, uh, coordonatorii noștri vor putea să discute și să sesizeze și un grup de experți. Pentru că cred că e important să punem degetul pe rană și să știm în ce sens dorim să progresăm. Colegii care consideră că analiza de impact nu e bună sau nu e completă sunt invitați să ne prezinte sugestiile lor și propunerile lor în legătură cu conținutul acestei analize de impact. Vă propun să dăm cuvântul comisiei care ne va explica despre ce este vorba exact și ne va spune de ce ne-a făcut această propunere. Eu am pregătit un discurs doar de 45 de minute. Am să fiu scurt, totuși. Mă bucur că mi-ați uh, oferit astăzi ocazia de a prezenta propunerea noastră, pentru că sunt foarte multe zvonuri nefondate în legătură cu această propunere și eu cred că este important să clarificăm astăzi faptele. După cum ați spus și dumneavoastră, s-a vorbit foarte mult despre această propunere legată de microentități încă de la apariția sa. Și fie că vorbim sau nu de analiză de impact, până la urmă e vorba de a crede sau a nu crede. Și uneori e foarte greu să-i convingi pe cei care nu cred să creadă și invers. Și oricât de frumoasă ar fi o analiză de impact, ea nu are puterea de a schimba credința oamenilor. Întrebarea este dacă credem că întreprinderile mici din statele membre pot să fie încurajate la nivel local, trebuie să fie reglementate la nivel local sau regional, sau dacă ele trebuie reglementate de la Bruxelles și fiecare stat membru trebuie să decidă aici pentru sine. Cred că în primul rând este important să știm ce, la ce ne referim când vorbim de microentități. Sper că puteți citi și pe prezentare. Vorbim de, de întreprinderi mici cu răspundere limitată. Deci sunt uh, întreprinderi care uh, pot să fie, de exemplu, brutăria de la Colț, care are 8 sau 9 angajați, sau un uh, atelier, un garaj. Este foarte important să plasăm aceste întreprinderi în mediu și să știm despre cine vorbim, cine le conduce. E foarte des uh, vorba de start-up-uri de întreprindere în situația celor despre care va vorbi domnul Stoiber. Și patronul este și managerul acestei întreprinderi. El se ocupă zi de zi de această întreprindere. Și el nu are nevoie de sisteme complicate de raportare ca să știe care este situația. El își cunoaște clienții, știe câți bani intră la el în firmă pentru că își calculează singur casa la sfârșitul zilei, uh, știe ce vânzări are, el încarcă mașina de pâine în fiecare zi, de exemplu. E vorba de obicei de întreprinzători care știu cum să-și conducă întreprinderile, însă nu cunosc la fel de bine chestiunile administrative și de contabilitate. Contabilitatea statutară nu este pentru ei un instrument eficient, ci o povară. Și cred că aceasta este una dintre problemele acestor întreprinderi. Trebuie să se ocupe de TVA, de impozitele pentru angajați și așa mai departe. Resursele lor sunt limitate și deci au de suferit de, din cauza poverii administrative și și-ar dori o uh, ușurare a ei. În al doilea rând, credem că aceste directive sunt problematice din următoarele motive. Sunt vechi cam de 30 de ani și uh, situația era alta atunci. Ele au fost create pentru firme mari, industriale și au fost create cu o măsură unică pentru toată lumea și nu se potrivesc întreprinderilor mici. Nu știu cât de mult s-au gândit cei care au creat aceste directive. Acum situația s-a schimbat foarte mult și trebuie să ne gândim întâi la întreprinderile mici. Iată, deci, ce putem constata. Trebuie să subliniez încă o dată că aceste directive sunt vechi, vechi de 30 de ani și nu au nicio legătură cu nevoile întreprinderilor mici. Deci, întreprinderile trebuie să, să îndeplinească anumite obligații juridice, care pur și simplu nu au sens din punct de vedere economic. Trebuie să fim cât se poate de sinceri și să recunoaștem acest lucru. După cum am mai spus, cu cât mai mică este întreprinderea, cu atât e mai greu povara administrativă afectează cel mai mult întreprinderile cele mai mici și puteți vedea din următoarea prezentare. Aici se vede în grafic cum sunt afectate întreprinderile. E clar că întreprinderile cele mai mici au povara cea mai mare. Anumite cerințe sunt create indiferent de dimensiunea întreprinderii. Deci, o întreprindere mică trebuie să respecte aceleași reguli cu o întreprindere mare, dar pentru ea va fi mult mai scump. Uh, Acestea sunt rezultatele unui raport pe care l-a comandat Comisia cu 2 ani în urmă. După cum am spus, nimeni nu are de câștigat din uh, aceste rapoarte prezentate de micile întreprinderi. Pentru că în cazurile întreprinderilor mari au de câștigat și uh, patronii, dar și potențialii investitori și așa mai departe. Pentru întreprinderile mici nu este așa. Și de ce? Din mai multe motive, dar cele mai importante motive sunt că aceste întreprinderi mici nu au uh, investitori externi, sunt în general întreprinderi de familie. Trebuie să subliniem acest aspect. Apoi, părțile interesate externe care, avea nevoie de, care ar avea nevoie de informațiile acestea, de exemplu băncile, își vor obține mult mai rapid informațiile acestea pe alte căi. Și e vorba mai ales de bănci. Cred că vă dați seama că băncile folosesc foarte puțin conturile, au alte căi, alte canale de a verifica aceste întreprinderi. Pot discuta cu patronul sau cu managerul și pot obține ce amănunte doresc pe loc. După cum puteți vedea pe această pagină, Principalul obiectiv al băncilor este să-și protejeze investițiile, mai ales în acest context de criză, să se asigure că își primesc banii înapoi. Deci vor cere garanții și pentru întreprinderile mici poate fi vorba chiar de garanții personale. Un alt lucru important, poate și mai important pentru o bancă, este să cunoască istoria creditului. De exemplu, dacă în trecut întreprinderea și-a plătit datoriile. Și asta se vede din propriile uh, registre. Băncile au acces direct la informații, ele pot să ceară informațiile pe care le doresc și nu ține deloc de uh, necesitatea de a prezenta conturile anuale. Ce fac băncile? Ele studiază, de exemplu, tranzacțiile diferența dintre veniturile și cheltuielile unei întreprinderi. Astfel pot să vadă imediat dacă întreprinderea se află în stare de funcționare sau nu. Aproape am terminat. Am vorbit cu, am discutat cu foarte multe bănci. Vă voi spune mai târziu încă ceva în acest sens, dar global băncile au nevoie de informații mult mai directe. De, uh, deci, dacă se uită pe conturi sau pe rapoarte financiare, e cumva ca și cum s-ar uita în urmă. Ele au nevoie să se uite în, înainte, înspre viitor, să afle care va fi situația în următoarele luni, aceste rapoarte sunt produse la câteva luni, chiar la un an distanță, deci nu sunt de prea mare folos băncilor. Următorul, următorul de diapozitiv arată cum am încercat noi să evaluăm în ce măsură aceste conturi sunt importante pentru autoritățile publice. Din punctul de vedere al Comisiei, nu sunt importante, sigur, dar trebuie să punem totul în context. A fost menționată Uh, contabilitatea legată de impozite. Aceasta nu va fi afectată de aceste măsuri și e important să o știm. Fiecare firmă și fiecare stat va avea propriile sale conturi în acest sens. Acestea vor uh, rămâne valabile pentru că statele, uh, pentru că întreprinderile vor continua să plătească impozite și statele membre vor fi cele care vor decide ce anume uh, trebuie, ce informații trebuie să le pună la dispoziție întreprinderile. Mirourile de statistică acestea publică uh, conturile statut, statutare pentru uh, propriile lor uh, scopuri, însă există și alternative pentru ele. Pot folosi alte metode pot folosi aceste conturi de impozite, pot folosi chestionare, de ce nu și internetul, pentru că trăim în epoca modernă. Așadar, există pentru uh, autoritățile de statistică și alte metode. Deci nu vor avea de suferit de pe urma modificării acestei directive. S-au făcut studii referitoare la uh, necesitățile întreprinderilor. Au ele oare nevoie de aceste conturi? Noi dorim să le oferim o posibilitate de a-și adapta cerințele la nevoile utilizatorilor. Și credem că noi, de la Comisie, nu trebuie să avem iluzia sau ambiția să facem totul de la Bruxelles nevoile fiecarei întreprinderi mici pot să fie definite mult mai bine la nivel local, regional sau național și nu de la Bruxelles. Și acesta este și obiectivul propunerii noastre. Noi dorim să creăm posibilitatea de a crea cerințe de raportare la nivel național pentru ca întreprinderile să nu trebuiască să uh, vină cu documente de nivel european. Odată ce un stat membru arată flexibilitatea de a-și adapta nevoile de raportare, poate apoi să ceară întreprinderilor să spună ce este cel mai necesar din punctul lor de vedere și să reducă povara administrativă inutilă. Și încă ceva, am spus anumite lucruri în legătură cu această propunere. Nu e vorba aici de abolirea registrelor contabile. Fiecare întreprindere trebuie să aibă propriile sale uh, registre. Apoi, uh, legislația referitoare la TVA și la impozite va continua să ceară <clears throat> întreprinderilor să aibă aceste documente la zi. Uh, am beneficiat de studii și de date din foarte multe surse, am efectuat studii timp de 2 ani, consultări publice, consultări pe internet, am uh, discutat cu părțile interesate, cu persoane care lucrează foarte des cu IMM-urile, cu reprezentanții IMM-urilor. Procesul a fost unul foarte intens. Și concluzia noastră se bazează pe toate opțiunile posibile. Am, am, am avut în vedere cinci uh, opțiuni. Ar trebui să citiți analiza de impact, însă înțeleg că aveți multe alte documente de citit. Am constatat că uh, așa este, cum v-am prezentat, dar țineți cont că e doar o analiză de impact, nu e uh, Uh, ma, nu e ceva matematic, nu e 2 plus 2. Noi încercăm să analizăm situația într-un anumit cadru temporal, să vedem care ar fi avantajele și dezavantajele anumitor măsuri. Apoi, noi nu dorim să împiedicăm niciun stat membru să uh, urmeze directiva actuală referitoare la contabilitate. Dacă anumite state membre sau anumite întreprinderi uh, consideră că aceste măsuri le sunt mai adecvate, nu au decât să le urmeze. Însă dacă statul vecin dorește să meargă mai departe, noi credem că ar trebui să le lăsăm această posibilitate. În cele din urmă, avantajele propunerii au fost puse la îndoială, într-adevăr, și sunt greu de evaluat pentru că nimeni nu ne putea spune cu doi ani în urmă câte IMM-uri sunt în Europa. Noi am făcut un studiu pentru că nu știam. Am aflat că sunt cam 5 și ceva de miliarde de IMM-uri în Europa. Ne-am întrebat ce beneficii ar apărea dacă noi am simplifica aceste cerințe. Pentru că costurile sunt foarte diferite de la un stat la altul și în același stat de la o regiune la alta. E foarte greu de calculat, însă am aproximat uh, și am calculat că avantajul ar fi de cam de 6 miliarde de euro pe an, să reduce povara administrativă. Și cred că, mai ales în climatul economic actual, această sumă ar fi foarte interesantă. Trebuie să facem diferența între o povară și un cost. Aceste 6 miliarde sunt privite ca o povară. Bani dați fără să apară beneficii. Atunci când plătești un cost, atunci dai banii pe ceva util. Folosești, de exemplu, aceste conturi ca să fii mai informat sau ca să-ți ameliorezi sistemul. Deci, pentru costuri, banii sunt bine cheltuiți. Nu este și cazul poverilor. Eu nu spun că vom face economii de 6 miliarde, însă povara cam atât reprezintă. Apoi, alegerea momentului este foarte importantă pentru comisie, pentru că această propunere poate să fie implementată cu ajutorul dumneavoastră cât se poate de repede revizuirea generală a directivei este considerată de mulți oameni o cale de progres, însă nu va funcționa fără aceste măsuri. Trebuie să discutăm, sigur, cu următoarea comisie calendarul. Probabil că vor apărea cam prin 2011. Sigur că propunerile vor trebui negociate la Consiliu, la Parlament, deci va dura 2 ani. Apoi va mai dura și pe perioada de implementare, 18 până la 24 de luni. Deci, înainte de 2015 nu putem vorbi de punerea în practică. Această propunere de acum e o soluție rapidă, o reparație rapidă. Altfel, în următorii ani nu se va întâmpla nimic. Am discutat această propunere cu multe părți interesate din Europa. Am avut o consultare în 2007, am avut un grup foarte mare de uh, părți interesate, domnul Stoiber a fost și el prezent Statele membre au susținut în majoritatea lor propunerea, la fel și Parlamentul European, care ne-a susținut și chiar ne-a cerut explicit în 18 decembrie 2008 să uh, producem această propunere. În cele din urmă, și cred că acesta este lucrul cel mai important, uh, sectorul industriei și uh, micile întreprinderi și-au exprimat susținerea. De exemplu, Business Europe, multe întreprinderi, multe bănci, multe asociații de întreprinderi din statele membre, Alianța Europeană a Micilor Întreprinderi, Federația Micilor Întreprinderi din Marea Britanie, Asociația din Germania, Camera de Comerț din Paris, toate și-au exprimat o opinie pozitivă asupra acestui document. cei din Franța au spus, de exemplu, că această propunere avea, ar avea efecte foarte pozitive asupra micilor întreprinderi și este chiar esențială pentru IMM-uri. De la Chambre de Comerț de la Paris v-am tradus aici câteva declarații și vă mulțumesc pentru atenție. Grazie anche alla Commissione. Mulțumesc Comisie pentru prezentarea făcută. Vreau să vă întreb dacă aveți uh, comentarii de făcut. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și pentru această prezentare făcută în fața reprezentantului Comisiei, deoarece deja am mai menționat această chestiune și cred că cifrele sunt menționate în cadrul uh, acestei propuneri. Cred că ar trebui să renunțăm la birocrația excesivă, mai ales în ceea ce privește IMM-urile, așa încât ar trebui să intervenim cât mai repede cu putință, însă se pare că numai devreme de 2015 micro-întreprinderile vor uh, putea să facă vreun fel de economii. Îmi pare foarte rău că s-a ajuns la situația în care micro să fie neglijate, 6,3 miliarde pe an uh, au fost astfel irosiți. Acest lucru ne arată în ce mod uh, și cât de costisitoare, de fapt, este birocrația de la Bruxelles și acest lucru ne încurajează să luăm măsuri cât mai repede cu putință. În același timp, acest lucru ne arată că noi înșine creăm obstacole. Deci, în vedere aceste chestiune, precum și date fiind rapoartele, diverse rapoarte uh, care s-au făcut, eu cred că e momentul să intervenim pentru că economia noastră pornește de la, și se bazează pe IMM-uri, deci dacă vorbim despre creștere economică, aceste inițiative trebuie să fie sprijinite. Am Doamna Castex. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea pe care a făcut-o și aș avea și eu să fac câteva observații. Cred că suntem cu toții de acord um, cu acest obiectiv de simplificare a regulilor de contabilitate pentru toate companiile europene. De ce? Reprezentantul Comisiei a spus acest lucru. Actualele directive uh, printre care cea de-a patra și de-a șaptea sunt deja vechi de 30 de ani, iar uh, între timp lumea economică a evoluat. Pe de altă parte, aceste directive au fost modificate de mai multe ori, astfel încât există acum un adevărat foetaj, există o întreagă încălceală juridică ce se impune a fi lămurită și simplificată din acest punct de vedere suntem cu toții de acord. Cred că opiniile noastre diferă când vine vorba de metodă, pentru că noi sprijinim o revizuire și o simplificare a tuturor regulilor contabile pentru toate companiile. De altfel, Comisia Europeană chiar prevede acest lucru termenul fiind 2015, acesta este termenul menționat astăzi și Probabil că s-ar putea și mai repede. Contează mai puțin acest lucru. Cred că, până la urmă, întreprinderile au nevoie de vizibilitate și de vizibilitate pe termen lung. Pentru că, pentru o întreprindere, 5 ani nu înseamnă foarte mult. Dacă ar fi să facem acum o modificare, în condițiile în care uh, o să mai fie încă o modificare peste 5 ani, cred că nu facem altceva decât să complicăm și mai mult situația. Pe de altă parte, Propunerea de scutire care ni s-a făcut astăzi nu ni se pare capabilă, tocmai pentru că este vorba de o scutire uh, și de introducerea unui drept de opțiune. Spuneam, nu ni se pare capabilă această uh, propunere să simplifice situația, ba de împotrivă și complică mai mult. Până la urmă, limita acestei uh, denumiri de micro-întreprindere mi se pare una generoasă o companie care mai puțin de 10 salariați este tipul de companie cea mai răspândită în Europa. Deci, deja 10 salariați înseamnă mult. Deja vorbim despre o întreprindere medie în acest caz și nu e vorba de o micro-întreprindere în niciun caz. Spre exemplu, o brutărie care are 10 angajați e deja o brutărie foarte, foarte mare. Pe de altă parte, dacă ne gândim la limita cifră de afaceri de un milion de euro, nici aceasta nu este specifică unei mică întreprinderi, pentru că ținta simplificării este mult prea mare, în sensul că include mult prea multe întreprinderi, astfel încât să reușim să introducem această acțiune care uh, brusc uh, ar duce la o perturbare a concurenței și ar duce la producerea de diferențe foarte mari între întreprinderi uh, care optează pentru un sistem sau altul, așa încât uh, statutul, în ceea ce privește statutul, unii nu își vor putea permite să aibă acest drept de opțiune, mai ales meșteșugarii, cei care au statut de meșteșugar, deci nu de micro -întreprindere. Și din acest punct de vedere există o perturbare a concurenței. Ceea ce pretindem noi este ca în baza acestei. Uh, deci să, să așteptăm un pic în legătură cu această uh, propunere, să facem un studiu de impact, să trecem în revistă toate directivele care există și acest studiu de impact să se referă la toate consecințele asupra întreprinderilor Uh, să se refere la accesul la credite și eventual la o legislație specială pentru micro-întreprinderi care, în care să se definească mult mai clar ce înseamnă o micro-întreprindere. Vă mulțumesc! Deci, mulțumesc foarte mult! Avem o situație de urgență avem patru cer la cuvânt și noi trebuie să trecem deja la cealaltă, uh, cealalt punct de pe ordinea de zi. Subiectul este important. Am putea mâna sau putem să acordăm numai câte un minut fiecare dintre cei care au cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, am avut deja ocazia să îmi prezint argumentele, însă aș dori să am o altă abordare față de cea a Comisiei. Însă astăzi mă voi mărgini să spun că amendamentele prezentate de către președintele nostru, nostru mi se par foarte uh, solide și le sprijin. Din punctul meu de vedere, amendamentele făcute sunt corecte. Și spun acest lucru pentru că am văzut o serie de amendamente de compromis uh, în care se ține cont de diferite abordări și cred că aceste amendamente vor reprezenta o bază excelentă pentru a ajunge la un consens. Mulțumesc, doamna Regner. Mulțumesc foarte mult, uh, voi fi și eu cât se poate de concisă. Doamna Castex a vorbit deja despre obiecțiile pe care voiam și eu să le prezint. Contabilitatea, în funcție de posibilitățile, să spunem, celui interesat, pare o perspectivă foarte atrăgătoare. Însă noi ne propunem să reducem uh, birocrația, însă este posibil uh, să se complice și mai mult situațiile, mai ales pentru MM-uri, dacă acestea vor solicita credite și este posibil să li se ceară și alte documente într-o astfel de situație. Așadar, nu există, practic, uh, o condiții de egalitate, mai ales în ceea ce privește concurența, așa cum o înțelegem noi. Domnule Stax. mulțumesc, domnule președinte, nu fac parte din comisia dumneavoastră și am scris acest aviz în legătură cu raportul Lene pentru Comisia Econ. În ceea ce privește punctul de vedere al Comisiei Econ, pot să vă spun că aici nu ajungem, de fapt, la niciun rezultat. Nu atingem, de fapt, rezultatul pe care urmărim. De ce mă întrebam dacă nu cumva, în cadrul revizuirii directivei, n-ar trebui să identificăm o soluție de simplificare a acestea în uh, sprijinul micro Trebuie să vedem cum stau lucrurile și să vedem în ce mod pot fi simplificate documentele și nu să ne apucăm acum să facem diferențe între diferitele state membre, pentru că dacă într-un stat membru se cere factură, în alt stat membru nu se cere, atunci acest lucru creează probleme pe piața internă. În al doilea rând, trebuie să avem grijă să vedem care sunt nevoile IMM-urilor și trebuie să uh, găsim soluția de îndată. Din câte înțeleg, uh, rezultatele finale anuale reprezintă un instrument uh, excelent uh, conturile de rezultat. Dacă vom ajunge la o astfel de situație, atunci întreprinderile va fi mult mai ușor să strângă date micilor întreprinderi și uh, acest lucru n-ar face decât să le spore. Uh, am participat la reuniunea coordonatorilor în, reuni- în Comisia TRAN și uh, am auzit atunci, dacă nu mă șel, pe domnul comisar spunând că s-a luat hotărârea în cadrul uh, Comisiei CON în baza amendamentului depus de Belgia. Uh, Uh, întâmplarea face să fiu și eu belgen și întâmplarea face să mai fiu și raportor uh, pentru Comisia Econ și cred că este inacceptabil ca un comisar german să spună că s-a spus, s-a spus că poate nu știu cine ce a spus. Uh, pe mine m-au sunat juriștii și mi-au spus că din cauza unui amendament belgian s-a ajuns la această situație. Dacă uh, Comisia economică și monetară se susține cu 33 de voturi la 8 aceste idei, nu mai contează că sunt și eu belgian, totuși nu aș spune că vina este a, din cauza, a amendamentului belgian, că totul este din cauza că Belgia a depus un amendament. Un minut aveți la dispoziție. Da. Mulțumesc. Am și o obiecție. Aceasta este problema esențială în legătură cu toată această chestiune. Și anume, există o diferență mare între cele care au un angajat și cele care au 10 angajații. Este totuși o diferență de care trebuie să ținem cont. Vă rog, domnule raportor. Deci o să discutăm această chestiune mai târziu, când o să fim cu mintea limpede. Deci o să reintroducem acest punct pe ordinea de zi și voiam să vă spun pur și simplu că uh, subiectul de bază îl reprezintă concurența și din acest punct de vedere nu sunt neapărat de acord cu ceea ce a spus un uh, brutar care vinde niște franzele la München nu are nicio relație de concurență cu un brutar care vinde franzele la Paris. cred că trebuie să se aplice aceleași reguli când vorbim de perturbarea concurenței. Deci, ar, ar trebui să mai discutăm pe marginea acestui subiect, pentru că mm, e o problemă cu condiția de credit, mai ales dacă e nevoie de asigurarea documentelor necesare. În acest caz, banca este cea care hotărăște și eu cred că cele mai multe dintre IMM-uri nu solicită credite Însă, e adevărat că trebuie să facă eforturi foarte mari în cazul în care, să zicem, la un moment dat ar cere un credit. Însă, problema nu se pune în acest sens. Se prevede un anumit uh, prag și uh, acesta se regăsește în propunerea de compromis. Însă, nu avem acum timpul să discutăm pe larg această chestiune. O să facem acest lucru cu altă ocazie. Mulțumesc pentru prezența ocaziei, mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție. Bun, nu putem spune că e vorba de un uh, amendament belgian. Să știți că eu am uh, participat uh, la acea discuție și mi-aduc aminte că a fost un vot majoritar al Comisiei Econ. Dați-mi voie să reiau. Deci, trecem acum la partea cu ușile închise.